Welcome to this meeting. Bine ați venit la reuniunea noastră. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Eh, sunteți de acord cu ordinea de zi, cu proiectul de ordine de zi? Iar, vă rog, intervenție fără microfon din sală. Bun, deci se consideră ca fiind adoptată. Numărul 2, comunicările președinte. Astăzi avem interpretare în toate limbile oficiale, în afară de finlandeză, croată și malteză. Uh, and I also want to announce that later today... De asemenea, după amiază, domnul Man a invitat un grup de 18 persoane care vor asista la reuniunea noastră, deci vor asculta la ce avem uh, noi de spus. Sperăm să fie și sala plină după amiază uh, are arriving. Is it a problem with them? Okay. Uh, Intervenție fără microfon din sală. Point 3, approval of minutes. Președinte, punctul numărul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 5 martie 2015 uh, se consideră ca fiind adoptate. Și cu asta trecem direct la vot. Aveți, sper, cartelele de vot la uh, voastră. Vă rog să le și folosiți. Uh, let me see now, uh, uh, before we start the voting. Înainte să începem votul, cred că domnul Casa dorește să ia cuvântul. Nu, nu mai e cazul. We'll go directly to the voting. Yeah, yeah. Bun, trecem direct la vot. Um, the only problem is that um, we... Ba nu, domnul Casa, nu, încă nu putem uh, începe pentru că nu sunt uh, destui colegi de față. Haideți să mai așteptăm până la 9 și jumătate. Thank you. Ok, Okay. If we... Președinta, bine, dacă am fi început de la 9, cred că totuși ar fi venit colegii. Da? N-am făcut-o. Bine, atunci mai așteptăm câteva minute. Așadar, amânăm, sigur, cu câteva minute și celelalte puncte de pe ordinea de zi. Vom începe votul peste șase minute. Ordinea păi, de We will now start the voting. Haideți să începem uh, votarea. Sper că toată lumea are cartela și lista de vot în față. Vă rog, intervenție din sală. I don't have my card. Mm, eu nu am uh, cartela și vreau să uh, se cunoască acest lucru, însă voi dori să votez. Președinte, nu am ce să fac, se întâmplă, se întâmplă câteodată. Nu putem să mai întârziem votul. Mă rog, am luat notă. Trebuie totuși să începem votarea. Începem cu proiectul de aviz privitor la investiții pentru locuri de muncă și creștere economică. And, uh, the report that uh, Madame has been responsible for. Um, raportarea pentru aviz nota Iadlovietska și începem cu compromisul de Yes. Uh, compromise D. Compromisul D. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 24 în două părți, prima parte de la Consider That și până la Job Creation Potential. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Și acum partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se cere verificarea cu vot electronic la amendamentul 25. Două voturi în plus de la PPE. Încă mai e un vot în plus. Votul s-a închis. Și se respinge. Acum, compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, verificăm cu vot electronic, pentru că nu a fost clar. Votul s-a deschis. Uh, un vot în plus de la PPM. Tot mai este un vot în plus de la PP. And now it's fine, yes. Bun, e în regulă. Și votul s-a închis și se respinge. Acum amendamentul 33, pe două părți, prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 acum. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, cu amendament oral din partea PPE-ului, uh, pune cineva? How many members do să vedem câți membri ai Comisiei se opun acestui amendament oral. That is more than three. Bun, deci mai mult de trei membri înseamnă că nu îl putem uh, supune la vot. We, we will vote on the original. Așa cum se dorește a fi modificat și votăm varianta originală. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 56 pentru, împotrivă, Abțineri. Trebuie să verificăm cu vot electronic. Verificăm amendamentul 56. Votul s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, avem uh, două părți aici. Uh, autor PPE, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Trecem apoi la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Probabil că a fost respins, însă haideți să verificăm. Am deschis votul electronic. Acum votul s-a închis. Și da, se respinge. Acum amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, nu, e caduc. Bun, compromisul B, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și am ajuns la votul final. Cine este pentru acest proiect de aviz? Nu, trebuie să facem uh, votare uh, electronică. Deci votul electronic s-a deschis. E un vot PP în plus. Bun, acum votul s-a închis și se adoptă cu 39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 Votul s-a închis. Și se adoptă cu 29 de voturi pentru. Bun, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Se cere verificarea. Bun, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o diferență de un vot. Trecem acum la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu, se cere verificarea la amendamentul 14. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Bun, ajungem la amendamentul 15. Este pentru. Bun, pune președinte, de fapt puteți vedea că avem un amendament oral aici al raportoarei. Deci, reiau, la amendamentul 15, cu amendament oral, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificarea la 26. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 27 e, are două părți la era ALDE. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Nu, s-a cerut verificarea părții a doua de la amendamentul 27, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul B acum. există asistenți care cer verificarea, dar nu e permis. Doar parlamentarii pot să o facă. Vă rog să vă abțineți. also assistants that are shouting. Că nu numai membrii cer verificarea, ci au din sala asistenți uh, făcând acest lucru. Bun, continuăm votarea. Compromisul B, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotriva abțineri se respinge. cere verificarea la 39. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? D. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. intervenție fără microfon din sală.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 Apoi trecem la 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm aici la compromisul M. Votul electronic s-a deschis. Un vot în plus de la PP. Bun, e în regulă, votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 78, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul de G, pardon, G, cine este pentru? Deci dat G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90, cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Prețul H, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă pentru 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul I, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul J, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107, cine este pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm, la 107, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Thank you. Uh, amendment uh, 100. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se cere verificarea la 108. Bine, votul s-a deschis. Bun, votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu se cere verificarea la 109. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 110. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Și se respinge. Bun, și acum votul final Votul final s-a deschis, vot electronic, desigur. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Și se adoptă cu 38 de voturi pentru și 6 împotrivă. Now we'll vote on the... Uh, și acum trecem la punctul numărul 6. Uh, modificarea regulamentului privind Fondul Social European. În ceea ce privește o majorare a sumei referitoare la inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Great.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 Raportul, uh, proiectul de raport cum a fost modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 50 de voturi pentru și 2 împotrivă. Votăm apoi rezoluția legis- proiectul de re- rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul și rezultatul este același, 50 pentru 2 împotrivă. Nu va avea loc un trialog, însă avem nevoie de vot din motive procedurale. Deci votăm decizia de a, intra, de a începe negocierile cu Consiliul. Cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Oh. We had some problems with the buttons up here, uh, so we'll have. Se pare că avem uh, ceva probleme cu butoanele putea să trebuiască să repetăm votul. We have to repeat the vote. Trebuie să vot, repetăm votul despre referitor la proiectul de rezoluție legislativă. Și va trebui să votăm electronic. S-a deschis, o, s-a deschis votul. P to many. Now there are the right figures and the vote is closed. And now it S-a închis votul. E în regulă și s-a înregistrat. Este același rezultat. Yeah. Is there da? There is nothing more. The last one was okay. Did we have to vote on the mandate? No, no. Ah, yes, We, we did vote on the mandate. Yeah. We did vote on the mandate. Uh, it was uh, 50 minus 2 or something. Right. Okay. Uh, that means that the voting uh, is over. Uh... Cu aceasta voturile s-au încheiat și am să dau cuvântul unei, alt, unei alte persoane pentru a prezida. Eu acum voi uh, reprezenta comisia noastră la o audiere la Comitetul Economic și Social referitor la ce se întâmplă cu companiile aeriene. Ne vedem așadar mai târziu. Eu am să îi dau cuvântul doamnei uh, Turmes. Okay, colleagues, we are a little bit... Uh, Dragi colegi, uh, suntem uh, chiar puțin înainte față de programul nostru. Propun să continuăm cu ordinea noastră de zi, și anume la punctul 7, crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul 21, o mai bună aliniere a competențelor și calificărilor cu cererea de forță de muncă și oportunitățile de angajare ca soluție pentru depășirea crizei. Am să dau cuvântul uh, doamnei raportor Martina Labajova. Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit în această uh, funcție de președintă a reuniunii noastre de astăzi. Sunt uh, foarte bucuroasă să vă pot prezenta primul raport uh, în fața Comisiei Econ și sunt onorată că mi s-a acordat această sarcină. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră care au contribuit la acest proiect de raport. Am avut reuniuni uh, foarte fructoase și am discutat care sunt prioritățile pentru fiecare grup politic. A fost o muncă foarte plăcută. Când am venit la Parlament prima dată anul trecut, uh, pentru mine a fost foarte clar care trebuie să fie prioritățile în acest mandat parlamentar, uh, mai ales în această comisie, și anume să creăm o piață competitivă a forței de muncă în Uniunea Europeană. O piață care să reușească să facă față provocărilor, urmărilor crizei, să ofere competențele necesare și să ofere oportunități de cariere pe termen uh, lung. O piață competitivă care să fie reformată conform uh, bunelor practici din Uniunea Europeană și care ar acorda atenție specială tinerilor și lucrătorilor vulnerabili. O piață a forței de muncă care ar uh, fi dispusă să schimbe percepțiile și care i-ar um, recompensa pe cei care sunt hotărâți să-și găsească un loc de muncă, dar și o piață care să îi protejeze și pe cei care au nevoie de ajutor special, în același timp motivându-i pe cei care doresc să se întoarcă la muncă. Cred că este nevoie în mod urgent să ne uităm în Europa nu numai la rata șomajului și mai ales la șomajul în rândul tinerilor, ci și la faptul că există un număr fără precedent de locuri de muncă neocupate, aproximativ 2 milioane de locuri de muncă neocupate. Asta înseamnă că e nevoie de legături mai strânse între educație și uh, formare profesională. Cred că trebuie să încurajăm mai multe persoane să aibă activități antreprenoriale, să ne asigurăm că uh, sunt um, predate astfel de competențe în școli, de asemenea să consolidăm uh, educația vocațională, plus să um, stimulăm mobilitatea forței de muncă. Toate aceste lucruri uh, au fost incluse în raport pentru că, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante. Um, în același timp, însă, am avut restricțiile care vin cu uh, redactarea unui raport din proprie inițiativă. De asemenea, am încercat să iau în considerare solicitările raportorilor din umbră. Eu uh, sunt dispusă să cooperez cu toți colegii pentru a include noi puncte importante în acest raport. Sunt convinsă că vom include chestiuni ce țin de protecție socială, uh, chestiuni ce țin de uh, părți Uh, de, de persoane mai vulnerabile, uh, persoane necalificate sau uh, persoane cu dizabilități, în plus pașaportul competențelor și așa mai departe. Este un raport foarte important la care trebuie să lucrăm împreună cu toții, toată comisia, pentru a face față provocărilor în acest domeniu. Vă mulțumesc și aștept comentariile, ideile și recomandările dumneavoastră astfel încât acest raport să fie în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportarei, spune doamna președinte. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Iazlovieca are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. De la bun început aș dori să o felicit pe Martina pentru acest document atât de bine redactat și um, recomandările secretariatului referitor la delegația în Danemarca. A fost o... Um, am învățat foarte mult acolo. Văd de asemenea că Martina a profitat de munca, de vizita noastră în Danemarca în raport. Cred că proiectul de raport este un bun punct de pornire pentru o discuție interesantă și importantă referitoare la provocările de pe piața forței de muncă în ceea ce privește competențele uh, și mai ales cum pot ele să fie aliniate la nevoile pieței. PPE-ul sprijină domeniile principale identificate de raportor pentru crearea unei piețe de muncă competitive. În principiu, este nevoie de reforme ambițioase pe piața locurilor de muncă, sprijin pentru formarea de-a lungul întregii vieți, pentru uh, șomeri și asigurarea uh, locurilor de um, persoanelor competente acolo unde nu există personal calificat. Să fie sprijiniți uh, lucrătorii, dar în același timp și antreprenoriatul. De asemenea, întreprinderile familiale uh, sunt importante și predarea antreprenoriatului în școli. Uh, avem nevoie de acele competențe soft de care este atât de mare nevoie pe piața locurilor de muncă. De asemenea, voi depune unele amendamente în numele PPE referitoare la următoarele subiecte. Reformele trebuie să se uh, refere și la politica socială, nu numai la piața forței de muncă. Trebuie să adaptăm modelul social european la condițiile actuale de pe piața forței de muncă. Trebuie să avem stimulente care să uh, îi motiveze pe oameni să-și găsească un loc de muncă și condiții care să se adapteze la uh, situația actuală. Cu cât mai repede pregătim uh, societatea europeană pentru schimbările ce au loc, cu atât mai uh, repede vom deveni competitivi la nivel global. Trebuie să sprijinim crearea de instrumente care să monitorizeze și să prevadă nevoile viitoare pe piața forței de muncă. Astfel de instrumente există deja în Danemarca și cred că acest exemplu ar trebui folosit. Datele colectate, mai ales la nivel local, vor fi foarte utile uh, în timp ce, în același timp uh, cu reformele sistemului educațional și a programe și uh, crearea programelor pentru șomeri. Sistemul dual este un exemplu de asemenea de bune practici. De asemenea, trebuie să nu uităm că nu este, o solu- nu este un panaceu și uh, trebuie adaptat la condițiile din statele membre. Trebuie să creștem nivelul de calificare și competențe și în rândul angajatorilor. Uniunea Europeană, mai ales anumite state membre, nu au sisteme de consultanță pentru întreprinderi și pentru cei care își caută un loc de muncă. Pentru a asigura creșterea, trebuie să avem formări pentru antreprenori, astfel încât uh, ei apoi să uh, continue să investească și în formarea propriului personal. Formarea va permite companiilor să crească în mod durabil și să își sporească nivelul de competitivitate. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra nevoii de a îi forma pe formatori, Uh, în ceea ce privește competitivitatea și digitalizarea. Aș dori să mulțumesc raportoarei încă o dată. Thank you very much. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum celor de la SND, Iuta Steinrück. Da, mulțumesc. Eu voi vorbi în numele raportoarei noastre din umbră, doamna Jungerius aceasta îi mulțumește raportoarei, consideră raportul o foarte bună bază, însă din punctul nostru de vedere lipsesc unele chestiuni cheie. Raportul se concentrează asupra lucrătorilor și asupra celor care își caută un loc de muncă, dar nu există o descriere a pieței de muncă actuale și a provocărilor cu care ne confruntăm în contextul flexibilizării crescânde. Din punctul nostru de vedere, raportul nu ar trebui să vadă numai um, partea ofertei, ci și partea cererii. Salutăm uh, numirea uh, sistemului dual și uh, nevoia de prac menționarea nevoii de practici și de stagii, dar trebuie să fie nevoie de stagii practice de calitate. De asemenea, în raport trebuie să menționăm provocările care vin cu revoluția digitală, pentru că o bună parte din locurile de muncă uh, vor, în domeniul mediu vor fi pierdute, mai ales domeniul uh, serviciilor. Este nevoie de formare în acest domeniu, însă prin evoluția tehnologică rapidă, multe dintre servicii vor putea fi înlocuite sau prestate de către roboți, iar lucrătorii vor fi uh, în plus Există pericolul așadar al uh, polarizării pieței muncii, pe de o parte locuri de muncă foarte, de bună calitate cu, ne, cu calificări ridicate și pe de altă parte locuri de muncă uh, care nu necesită calificări, calificări dar care sunt foarte precare. Raportul menționează, trebuie să menționeze aceste evolu- evoluții pe care le anticipăm. Întrebarea este cum putem și pentru viitor să asigurăm locuri de muncă pentru cei cu mai puține calificări, iar acest lucru nu poate să fie numai în responsabilitatea celor afectați și uh, angajatorii trebuie să își uh, ia în serios rolul și să investească în formare uh, concepte precum formarea de-a lungul întregii vieți trebuie să fie stimulate și uh, promovate este vorba de a face ca, și ca, de a adapta și locurile de muncă la asta. Noi, grupul SND, vom um, veni cu siguranță cu anumite amendamente în aceste domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum doamnei McIntyre. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să o felicit pe Martina, raportoarea noastră, la acest raport. Cred că a făcut o treabă excelentă. Este un raport cuprinzător, acoperă foarte multe elemente, apreciez acest lucru. Este un domeniu um, în care mi-am dorit uh, să lucreze această comisie. Cred că a abordat aspectele uh, diferite într-un mod cuprinzător. Noi vom depune unele amendamente pentru a îmbunătăți multe din cele spuse sau a le sublinia. De exemplu, cred că putem um, face o referire la Erasmus pentru tinerii antreprenori. Este un sistem care cred că a ajutat foarte mulți tineri să aibă competențele necesare pentru a-și deschide propria afacere și știu că acesta este unul dintre lucrurile sprijinite în acest raport, dar aș dori să se sublinieze acest element. Deci, cred că trebuie să îmbunătățim uh, leadership-ul uh, uh, și competențele manageriale și financiare ale tinerilor, astfel încât ei să-și poată atinge potențialul și să devină angajatori, nu numai angajați și să poată să lanseze noi afaceri și mai ales să profite de noi piețe și de inovație, uh, inovații care vor apărea în viitor. De asemenea, aș dori să subliniez tendința recentă a companiilor care uh, se întorc cu uh, producția în Europa. Este un proces care ne liniștește pentru că aduce foarte multe oportunități pentru crearea de locuri de muncă. Avem o oportunitate unică în Europa în momentul de față de a accelera acest proces, asigurându-ne că avem uh, competențele necesare. Știm că există o lipsă de um, aliniere a competențelor cu locurile de muncă. Tocmai s-a menționat acest lucru în raport, dar dacă putem anticipa, dacă putem să ne uităm la care vor fi nevoile în viitor, atunci putem să ajutăm foarte mult, cred eu. Așadar, aștept cu nerăbdare uh, reuniunile raportorilor din umbră, sunt convinsă că vor fi foarte constructive și cred că vom putea sprijini acest raport excelent. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă McIntyre. Îi dau cuvântul acum doamnei Lopez, în numele GUE. So, Mrs. Lopez is not here. Doamna Lopez nu este? O înlocuiește cineva? O înlocuiește cineva pe doamna Lopez din partea GUE? No, seems not. Nu, se pare că nu este cazul. Atunci, vă propun să trecem la FDD. Am mă spune doamna președinte, am sărit peste verzi, îmi cer scuze, n-am făcut-o anume. Așa că dăm acum cuvântul doamnei Anche din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate și eu la rândul meu aș vrea să mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect de aviz Grupul nostru este într-adevăr de acord asupra faptului că e vorba de un subiect de care trebuie să ne ocupăm, mai ales acum, în momentul în care ne uităm la situația de criză. E clar că e un element esențial. Cu toate acestea, aș dori să fac câteva observații generale înainte de a trece la niște detalii. Merge microfonul cum trebuie? Da. Bun. Deci spuneam, observații generale înainte de a aborda niște puncte mai precise, pe care le vom introduce sub formă de amendamente. Cred că una din misiunea Uniunii Europene este tocmai aceea de a crea o piață a muncii care să servească nevoile oamenilor. Și am în continuare impresia că uneori noi întoarcem lucrurile pe dos și cerem oamenilor să se adapteze nevoilor pieței. Și cred că este absolut crucial să avem această idee de a permite oamenilor de a utiliza această piață în momentul în care vorbim despre competențe și învățământ și educație și formare. Dacă punem oamenii în centrul atenției noastre și dacă le oferim posibilități de a fi motivați, de a avea posibilități pe piața muncii, atunci e clar că rezultatul va fi mult mai bun și va contribui la o bunăstare economică și socială a Uniunii Europene. Eu cred că e vorba de un aspect pe care ar trebui să-l introducem în acest raport ca și tendință generală. Apoi, în momentul în care ne uităm la situația pe care o avem în momentul de față în Uniunea Europeană, cred că putem vedea din multe studii care au fost făcute în ceea ce privește tineretul și șomajul că nu e vorba doar de neopotrivirea competențelor, ci este vorba de multe ori și de o lipsă a locurilor de muncă de calitate și ne aflăm într-o astfel de situație, nu ne putem permite să creăm locuri de muncă precare pentru tineret, ci trebuie să ajungem la o situație în care creăm locuri de muncă de calitate, cu perspective uh, adevărate în piața muncii. Cum spuneam, Faptul că oferim anumite competențe și calificări tinerilor, situația adevărată la acest nivel s-a îmbunătățit, dar în același timp ar trebui să fim în continuare foarte atenți la un învățământ de calitate care să permită tinerilor de asemenea să își dezvolte personalitatea, să avem un sistem de învățământ care să fie suficient de deschis și să nu se uite doar la nevoile pieței, ci să analizeze și nevoile oamenilor. Și acestea au fost punctele pe care noi am fi vrut să le uh, evocăm în general în raport, iar acum mai concret, unul dintre elementele care nouă ni se pare absolut esențiale, spre exemplu, consilierea pentru alegerea unei meserii. Uh, noi suntem de părere că ar fi bine să existe o consiliere la nivel de student, în așa fel încât uh, acești tineri să se poată bizui unii pe alții în momentul în care încearcă să determine uh, cum își vor alege o meserie. De fapt, e vorba de un învățământ informal, nu neapărat formalizat, oficial. Uh, oamenii și tinerii în general au competențe, au competențe care provin dintr-un mediu informal și astea pot fi utile în momentul în care se integrează pe piața muncii și am fi dorit ca acest lucru să fie accentuat în text și să permitem și unor forme de învățământ neoficiale să fie luate în considerare pentru tineretul din Europa. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniem. Uh, Organizațiile de tineret, de asemenea, trebuie să fie considerate a fi un actor principal care pot contribui, care poate contribui la viitoarea orientare a tineretului în alegerea unei uh, meserii și trebuie să fie implicate în momentul în care se iau decizii în cadrul sistemului de învățământ, pentru că Uh, trebuie ca acești tineri să poată fi implicați în momentul în care se iau decizii. Doar astfel deciziile vor fi înțelepte. Un alt lucru pe care noi vrem să-l subliniem, când ne uităm la bunele practici în ceea ce privește, spre exemplu, stagiile uh, și știm că există diferite sisteme și trebuie să vedem care sunt diferitele provocări cu care ne confruntăm în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că uh, în continuare uh, putem utiliza toate șansele care există pentru ca piața noastră, piața muncii să fie una cât mai deschisă, cât mai cuprinzătoare și să acorde o șansă tineretului, dar în același timp să avem și un învățământ de calitate și locuri de muncă de calitate și trebuie să vedem cum putem susține acest lucru din partea Uniunii Europene. Thank you very much to the Greens. Mulțumim foarte mult verzilor și acum dăm cuvântul reprezentanților FDD doamna Tatiana Antedem. La ringrazio. Colgo l'occasione. Mulțumesc, profe de ocazie să mulțumesc Martinei pentru raportul său, mai ales pentru intenția și scopurile pe care le are, și anume să rezolve una din cele mai mari probleme cu care ne confruntăm, și anume șomajul. Bun, poate nu sunt neapărat de acord cu adecvarea competențelor în funcție de cerere Eh, nu știu dacă acesta este eh, modul de a ieși din criză. Bun, poate fi un ajutor, însă originele crizei sunt altele. Una din problemele noastre, cred eu, e că ne concentrăm adesea pe efecte mai degrabă eh, decât pe cauza problemelor. Și atunci riscăm să facem treabă foarte bună, dar care, din păcate, să nu ducă la rezultate mm, foarte concrete. Uh, acum, dacă e să intru în detaliu propunere, care este de apreciat, dar bun, vom încerca să o și îmbunătățim unde va fi posibil, aș dori să subliniez faptul că atunci când se îmbunătățește, de exemplu, tot ceea ce ține de formare, de accesul la piața muncii. Toate acestea sunt uh, elemente pozitive, însă trebuie să evidențiem, cred eu, și alte elemente importante, de exemplu. Noi vorbim mult de mobilitatea uh, muncii între granițele UE, care nu este prea ridicată. Însă dacă așa stau lucrurile, cred eu, nu e doar din cauze tehnice, și că oamenii nu au competențele necesare din punct de vedere lingvistic, al cunoștințelor. Mobilitatea nu trebuie să fie o obligație, ci o alegere. O alegere a unui, uh, uh informată a unui cetățean. Și atunci poate noi ne aflăm la un nivel cultural unde mobilitatea muncii încă nu este suficient apreciată. Poate trebuie să ne punem și această întrebare. Nu întotdeauna tinerii Eh, tinerilor le convine să, plea, să plece din sudul Italiei și să meargă să muncească în nordul Germaniei, unde, se, unde e mai multă cerere de muncă. De ce să nu rezolvăm dezechilibrele interne ale Europei? Să de ce avem o rata șomajului mai scăzută în unele țări și mai ridicată în alte țări? Asta e adevărata integrare. Și ăsta e adevăratul concept al Europei. Pentru că după aceea noi, euroscepticii, eh, suntem numiți așa pe când noi propunem soluții ca să rezolvăm, să eliminăm aceste diferențe între stat și stat. Nu știu dacă între un stat și altul. Nu știu dacă um, putem să punem accentul asupra acestor probleme cu ocazia acestui raport, dar trebuie să facem o reflexie de deci să nu ne ocupăm doar de efectele, uh, să nu ne ocupăm doar de uh, cauze, ci și de mă scuzați, nu vorbim doar de efecte, ci și de, de cauzele acestei integrări care uh, nu este prea reușită. Mă scuzați că uh, sunt așa puțin înflăcărată, însă mă uh, interesează foarte mult acest subiect. Iată, se vorbește despre IMM-uri, care sigur că sunt coloana vertebrală a întregii Europe. Importanța ajutorului pe care îl dăm noi IMM-urilor și pentru creștere culturală acestora, cu activitate de consulting, de consultanță uh, în adevărat sens al cuvântului și nu numai cu atenție acordată ajutorului acordat, e foarte importantă. și cred că trebuie să acordăm uh, importanța uh, cuvenită și susținerii economiei verzi. Acolo unde e posibil, ar fi important să începem să simulăm și crearea de locuri de muncă acolo. Aș vrea să mă reîntorc cu altă ocazie asupra acestui punct. Putem îmbunătăți munca, dar atunci când lipsesc locurile de muncă, acolo trebuie să intervenim, să creăm și cerere de locuri de muncă. Putem să avem toate calificările din lume, dar dacă nu sunt uh, locuri de muncă, atunci sigur că vor fi întotdeauna șomeri. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult reprezentantei FDD și raportorilor din umbră. Avem câțiva membri care au cerut să ia cuvântul, însă înainte de a încheia lista celor care vor interveni, aș dori să spun cine anume a cerut să ia cuvântul. PP, It is uh, Madam Millen, uh, and it is Mr. Guterres from SND, Madam uh, Morin-Chartier from EPP as well, and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close the și înainte de a încheia această listă a oratorilor, aș dori să știu dacă mai dorește cineva, în afară de cei pe care i-am citat, să ia cuvântul. Dacă nu, dăm cuvântul direct doamnei Fontanie, vă rog, din partea PPM. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să o felicit pe raportoarea noastră, Martina, pentru acest proiect de aviz, care este deja destul de complet și de echilibrat. Și sunt absolut de acord cu dânsa, și anume că trebuie să subliniem și mai mult mobilitatea, trebuie să încurajăm acest schimb de bune practici. Dar, în același timp, există și teme în care trebuie să fim mai preciși. Mai concret, în momentul în care vorbim despre mobilitate, e unul dintre punctele importante din acest raport, una dintre posibilitățile pe care trebuie să le încurajăm este tocmai recunoașterea calificărilor, uh, recunoașterea reciprocă între statele membre, lucru care va ușura uh, căutarea unui loc de muncă, pentru că în momentul de față recunoașterea acestor calificări Uh, este foarte dificilă pentru că există divergențe între statele membre. Mai mult decât atât, este sigur faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și bazeze modelul său uh, de piața muncii pe excelență și e nevoie de mână de lucru deosebit de calificată, dar într-o manieră echilibrată, pentru că nu trebuie să uităm faptul că, și mă refer aici la cazul spaniol, că în ultimii ani s-a produs o adevărată breșă în ceea ce privește calificările, adică avem tineri foarte, foarte calificați, pe de o parte, și alții care nu au aproape nicio pregătire. De aceea, noi trebuie să încurajăm această muncă de calificare ce trebuie să se facă undeva la un nivel intermediar. Și să facem în așa fel încât să nu mai avem tineri care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a își găsi un loc de muncă, pentru anumită, un anumit post, în timp ce alții sunt supracalificați pentru postul respectiv. Deci aceasta este o mare îngrijorare în ceea ce privește acești tineri. De aceea unii dintre colegii mei, dar altfel s-au și referit la acest lucru, trebuie să încurajăm pregătirea duală pentru că astfel îi se recunoaște valoarea adăugată și astfel avem și niște posibilități suplimentare uh, în așa fel încât această cale să fie cât mai atrăgătoare pentru tinerii noștri. Nu uitați că populația îmbătrânește, deci sunt absolut de acord asupra faptului că trebuie să facem fața acestei provocări și în același timp să ținem seama și de faptul că foarte multe zone rurale pierd uh, tineret. De aceea trebuie să anticipăm nevoia aceasta de competențe ce va exista pe viitor și să acordăm atenția acelor actori de pe piață care vor participa nu numai la proiectarea și crearea acestor noi competențe profesionale, ci în același timp ar fi bine ca aceștia să poată să vină să intervină și în programele de învățământ, în așa fel încât uh, această intervenție să se poată face mai degrabă la un nivel local și regional. Mulțumesc, nimic mai mult decât atât, doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul doamna Milen. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Încă o dată, auzim o intervenție pe subiecte foarte grave, pe subiecte foarte grave și intervenții care ne dau de gândit, și anume că după 50 de ani de construcție a proiectului european, n-ar trebui să ne aflăm în această situație. Și mi-e teamă că cu cât avansăm, cu atât mai mult ne dăm seama că nu e vorba de un program pentru ocupare pentru a secolul 21, ci pentru secolul 22. Pentru că în Franța, de fapt, e ca și cum uh, se spune în Franța că, de fapt, ei au la palisadă. Spunem niște adevăruri bine cunoscute de toată lumea. Și se știe foarte bine că partea anterioară a creierului este cea creativă, cea care proiectează, dar nu trece la acțiune. De aceea nu mai e tolerabil pentru milioanele de șomeri tineri care există în Europa sau pentru tineri într-o situație precară, nu mai e posibil ca noi să mai așteptăm până când Europa le va da posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă. Acum, în ceea ce privește conținutul, și reiese foarte clar, colega noastră a spus acest lucru, există dezechilibre între diferitele regiuni europene, diferitele state membre ale Uniunii Europene. Uh, și în acest sens, dacă ne uităm la întreprinderi, la IMM-uri, acestea sunt cele care ne permit să avem locuri de muncă rapid. Și astfel dispunem de o, un sistem remarcabil, un sistem local, regional, așa cum a fost el instaurat, spre exemplu, în Franța. E vorba de acele grupări interprofesionale pentru locuri de muncă calificate și care sunt create în funcție de cerere și ofertă. Deci există stagii de formare, aș spune eu, la comandă, a la carte, 12 până la 24 de luni maxim și permit unor persoane care au puține calificări, permit acestor persoane să aibă un loc de muncă garantat într-un termen foarte scurt. Asta ne permite în același timp să păstrăm locuri de muncă la nivel local, o bogăție la nivel local, evităm de localizarea sau niște deplasări foarte lungi pe care lucrătorii, muncitorii nu l-ar putea accepta, nu l-ar putea uh, uh, face din punct de vedere uh, al transportului. Deci cred că acest dispozitiv, doamna președinte, merită toată atenția noastră și ar trebui poate ca Europa să fie în măsură să facă niște propuneri precise în acest domeniu un domeniu care nu ține neapărat de microeconomie, ci este într-adevăr o sumă a tuturor competențelor și nevoilor din toate statele membre. De aceea am vrea ca acest dispozitiv să fie analizat și susținut. Thank, thank you very much and uh, I now give... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și acum domnul Gutierrez din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamna președinte. Și vreau să mulțumesc de asemenea și uh, Martinei pentru această prim proiect de aviz. Știm că putem uh, conlucra foarte bine, știm care este metoda de lucru a Martinei și sunt convins că vom ajunge la niște uh, amendamente de compromis pe care să le poată accepta toate grupurile. Eu cred că avem nevoie de o evaluare corectă a pieței muncii pe care o avem în momentul de față în Uniunea Europeană, în așa fel încât să facem față acelor divergențe care există pe piață. Criza economică a dus la apariția acestor breșe, a dus la apariția unor diferențe, divergențe, discrepanțe la nivel de ocupare între statele membre. Așa cum știe, doamn, cum spune doamna uh, raportor în raportul său, au sporit divergențele care există între diferitele sisteme de calificări și calificări ce pot fi obținute, există programe cu uh, calificări mai reduse și altele mai uh, uh, susținute, mai, calificări mai înalte și deci e clar că există persoane care nu au calificat și nu au un loc de muncă și sunt tineri care au, sunt foarte calificați și care uh, și aceștia au dificultăți să-și găsească un loc de muncă și ne confruntăm cu probleme din ce în ce mai mari, probleme care se accentuează. Uh, Spre exemplu, mobilitatea. Mobilitatea la, între statele membre ale Uniunii Europene. Drepturile acestor uh, lucrători, de asemenea, trebuie să fie luate în considerare și de aceea trebuie să fim foarte ambițioși în acest raport, pentru că ne aflăm într-un moment în care piața muncii europeană se află, este foarte fărmițată. și de aceea este mm, obligația, datoria noastră să facem în așa fel încât să rezolvăm această situație. Și cred că trebuie să punem accentul pe piața muncii și trebuie să punem accentul pe calificări. Calificările, de fapt, țin de sistemul de producție, modelul de producție pe care îl avem în Uniunea Europeană. Și e adevărat că Comisia Europeană spune că uh, se vor crea locuri de muncă până în 2020 și pentru asta va fi nevoie de calificări superioare. E adevărat de asemenea că acest lucru este incompatibil cu ceea ce se face în anumite state membre în momentul în care se reduc bugetele pentru universități, pentru formare profesională, pentru uh, formarea uh, de-a lungul vieții, pentru formarea duală și uh, e clar că și în acest sens putem să pariem pe o modificare a sistemelor de producție. Deci vedem că există o problemă. O problemă nu numai de adecvare sau potrivire între um, ceea ce există pe piața muncii și ceea ce se oferă ca și calificare, dar, de asemenea, trebuie să știm exact cum trebuie să modernizăm aceste sisteme, să punem la dispoziție niște bugete care în momentul de față lipsesc, pentru că aceasta e o consecință a politicilor bugetare desfășurate până în prezent. Și e adevărat că trebuie să mai adăugăm și legătura directă cu întreprinderile care pot contribui. Dar trebuie să avem o viziune de viitor. Trebuie să știm, să întrevedem care vor fi locurile de muncă ale viitorului și în așa fel încât să uh, avem încă de pe acum uh, calificări care să fie propuse tinerilor, pentru că dacă nu, ne vom găsi într-o situație în care propunem calificări unor tineri acum care nu vor avea nimic de a face cu locurile de muncă uh, peste 10-15 ani. De aceea trebuie să gândim pe termen lung. Să întrevedem care ar putea fi diferitele sectoare, evoluții, diferitele locuri de muncă ce vor apărea și să obținem acea adecvare necesară cu formarea pe care o propunem în momentul de față în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să ne uităm și la competitivitate. Competitivitatea la care se referă doamna raportor în proiectul de aviz nu depinde în mod exclusiv de reformele făcute pe piața muncii. Reforme pe care le-am făcut până în prezent și care s-au bazat doar pe favorizarea unei flexibilități uh, interne. Evident, s-a crescut productivitatea, competitivitatea uh, întreprinderilor și economiilor noastre, dar acum trebuie să vedem dacă această uh, aceste soluții nu ar putea fi însoțite și de soluții care să ducă la o sporire a salariului. Spre exemplu, în Grecia, în Spania, uh, salariile au scăzut cu aproape, proporțional vorbind, cu aproape 15%. Și e clar că o scădere de 15% în ultimii trei ani este o cifră însemnată. De aceea noi trebuie să pariem, evident, nu numai pe competitivitate, ci uh, această competitivitate să nu se transforme doar într-o uh, cursă, într-o într-un concurs cine are salariile cele mai scăzute. Nu, trebuie să pariem și pe o altă latură, în așa fel încât să putem ieși din criza economică. Și pentru asta trebuie să sporim, după cum spuneam, calitatea locurilor de muncă. 90% din locurile de muncă ce sunt create astăzi în statele membre sunt locuri de muncă de calitate proastă. De aceea, piața muncii trebuie să fie nu numai legată de calificări, dar uh, și de condiții de muncă decente, demne. Așa cum se spunea statisticile Eurostat în ultimii ani, în Uniunea Europeană, contractele uh, cu normă întreagă au scăzut. Au scăzut cu 8%, dar au crescut numărul de contracte cu normă parțială și 40% vorba de contracte care sunt oferite unor tineri care vor să lucreze cu normă întreagă, dar care nu pot obține decât contracte cu normă parțială sau contracte cu câteva ore de lucru. Și nu putem să ne ascundem uh, uh și să pierdem din vedere această, această realitate, pentru că dacă astfel procedăm, vom pierde din competitivitate, vom pierde din uh, Uh, din nivelul nostru de trai, pentru că 10% din lucrătorii europeni trăiesc sub un nivel decent de trai. Așa că noi trebuie să definim lucrurile, să analizăm piața muncii în așa fel încât să fim în măsură să propunem soluții. După cum spuneam, sunt foarte mulțumit de acest prim proiect de aviz. Eu cred că acesta punctează foarte bine care sunt problemele. Știu că putem să conlucrăm foarte bine cu Martina și tocmai în acest sens noi vom încerca să introducem câteva amendamente tocmai pentru a avea o bună analiză a pieței muncii de astăzi, în așa fel încât să propunem niște soluții care nu vor da roade imediat, dar care ne vor permite să apărăm interesele tinerilor și a pieței europene pe viitor. Thank you very much and I... Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul doamna Mauan Chartier din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, ca și mulți dintre colegii mei, așa care m-au spus acest lucru înainte, e vorba de un subiect deosebit de important. Și uh, colega noastră, Martina, a depus o muncă foarte interesantă și pe acest prim proiect de aviz trebuie să ne bizim pentru a finaliza textul. Care este situația în care ne aflăm noi acum și față de care trebuie să reacționăm? și ce anume trebuie să reintroducem ca și punct de vedere. Primul aspect. Ne aflăm într-o situație care evoluează și evoluează în mod foarte clar, foarte pregnant. O evoluție a întregii piramide de pe piața muncii. Locurile de muncă cu calificări reduse dispar 15% până în 2020, deci locuri de muncă cu calificări reduse. 15% vor dispare până în 2020. Dar și la vârful piramidei știm că există 15% din acele locuri de muncă noi cu calificări foarte, foarte uh, ridicate care vor apărea. Deci, observăm o modificare a întregii piramide și trebuie să evoluăm în acest sens. Iată o primă dificultate, și anume că e vorba de o evoluție în masă pe care noi trebuie să o însoțim. Prima noastră concluzie este că această evoluție în masă nu se poate face doar plecând de la o, sistemul de formare inițial. Aș spune, nici măcar, nici măcar nu m-aș referi la formarea uh, de-a lungul vieții, pentru că timpul acesta de formare nu corespunde cu nevoile uh, întreprinderii, ci e mult mai lung. Avem nevoie de uh, o capacitate de reacție uh, sporită. Un al doilea punct la care vreau să mă refer și asupra care vreau să insist este că În această evoluție, crearea locurilor de muncă vine din partea întreprinderilor mici și mijlocii. 82%, din locurile muncă create sunt create de către IMM-uri. Oși, aceste IMM-uri sunt cele care se confruntă cu cele mai mari dificultăți pentru a avea timp suficient pentru a propune formare în continuu de-a lungul vieții, pentru a permite salariaților să facă față acestei evoluții. Uh, deci vedem că există un conflict între nevoia de a evolua la nivel de formare, pe de o parte, și pe de altă parte, timpul acordat acestei formări, acestei pregătiri suplimentare. De aceea, dincolo de preconizările care există în text referitor la uh, formarea în continuu, deci de-a lungul vieții, mai mult decât atât, trebuie să integrăm în text și validarea unor experiențe profesionale. Pentru că acestea sunt deosebit de importante. Și, în același timp, trebuie să subliniem și existența acelor competențe informale obținute în piața muncii dincolo de sistemele oficiale de învățământ și care sunt un element important pentru ca tinerii, femeile, mă rog, salariații în general să poată evolua din punct de vedere profesional. Pentru că evoluția profesională merge mai repede decât ceea ce putem noi să propunem ca și formare. Deci, trebuie să putem fructifica aceste competențe achiziționate pe parcurs, în câmpul muncii. De aceea, sunt elemente foarte importante și pentru asta trebuie să discutăm cu diferitele organizații, trebuie să analizăm CV-urile, să vedem ce fel de competențe au fost obținute, dobândite de către salariați, în ce contexte, chiar uh, și în domeniul, aș spune eu, muncii depuse în mod benevol. De ce nu? Și un alt aspect asupra căruia vreau să insist, este faptul că ne aflăm uh, într-o situație de șomaj foarte importantă în rândul tinerilor. Și dacă vorbim doar despre validarea unor uh, competențe, unor uh, uh, diplome și certificate, vor exista în continuare tineri care vor fi excluși. Și e nevoie încă de o dimensiune în acest raport și cred că ar fi bine să o cuprindem în text, și anume capacitățile. Tinerii au capacități. Au capacități pe care ar putea să le fructifice, iar în CV-uri ar fi bine să putem adăuga această rubrică, această a treia dimensiune, și anume validarea unor calificări, a unei experiențe profesionale, validarea unor uh, competențe chiar și informale, obținute în sectoare informale și o validare a capacităților. Pentru că dacă nu, vom avea în continuare această discrepanță, această prăpastie între cei care au deja un loc de muncă, salariații au deja un loc de muncă, care sunt amenințați să-și, cu, cu, cu pierderea locului de muncă dacă nu continuă să își îmbunătățească competențele, pe de o parte, și pe de altă parte tinerii, pentru că ei încă nu au un loc de muncă. Deci un subiect deosebit de important la care țin foarte mult, pentru că observăm că această situație de criză și politicile ce au fost desfășurate pe aici pe acolo au dus la o fragilizare a situației tinerilor, au dus la o fragilizare a situației femeilor în câmpul muncii și am auzit-o pe doamna Mălan care dădea sfaturi despre regrupările interprofesionale de locuri de muncă calificate. Eu sper că ați votat raportul referitor la instrumentul principal și anume Fondul Social Inițiativa pentru Tineri, pentru că putem să dăm sfaturi cât dorim noi Uh, putem să avem formulări foarte interesante, dar până la urmă banii vorbesc și uh, fondurile europene uh, sunt puse la dispoziția acestor programe tocmai prin votul nostru. Mulțumesc. Și acum are cuvântul din partea ale domnului Hamon. Domnule doamnă de fapt, eh, vreau să vă mărturisesc că, spre surprinderea mea, îmi place mult documentul colegei eh, Martina. Știu că nu e un obicei, eh, nu e o tradiție, dar totuși a făcut o treabă bună. Îmi place și aș ruga-o să ia notă de ideile foarte bune care au fost ascultate aici, mai ales din partea reprezentantei verzilor privitoare la formarea neorganizată și formarea este uh, un proces dinamic, flexibil. De asemenea, ce a spus reprezentanta EFDD privitor la mobilitatea în Europa, modul în care și aceasta este o problemă culturală, au spus multe altele. Colegul și compatriotul Gutierrez, foarte sensibil la problemele Spaniei și a spus uh, lucruri fără valoroase. Bun, deja s-au spus multe lucruri inteligente, vreau să fiu succint, dar vreau totuși să insist asupra unui aspect, să, să, le, să citim bine titlul uh, acestui document, pentru că poate începem să uh, cerem prea multe lucruri. Un lucru care vorbește de secolul 21, pentru că nu există încă o piață a muncii europeană, că nu va exista, există un model social european. Însă piața muncii e un lucru destul de tehnic foarte tehnic și aceste două uh, elemente sunt diferite, adesea chiar în interiorul unui stat și sigur că și de la stat la stat. Uh, vă sigur, toate acestea depind, sunt fenomene culturale și depind de, mă rog, sesutul productiv uh, căr, uh, pe care se bazează. Deci titlul deja este confuz. Ce începem să creăm un model de relații de muncă um, ce să permită mai multă competitivitate, să nu uităm Până la urmă, e important să existe și o potrivire între cerere și ofertă și capacitate și uh, ce se va întâmpla pe viitor. Doresc să spun două lucruri, două, trei lucruri. În primul rând, sunt foarte multe studii, sunt foarte multe eforturi făcute pentru ceea ce se numește anticiparea Uh, crizelor, revoluției piețelor muncii și așa mai departe. Eu recomand uh, lectura multor documente care s-au uh, elaborat la nivelul Comitetului Economic și Social, foarte riguroase și valoroase, și în cadrul Fundației Dublin pentru dezvoltare și așa mai departe. Și sunt multe constatări acolo, unele pun în evidență lucruri pe care Parlamentul le respectă și oricum uh, lumea e foarte complexă, evoluează foarte rapid, deci anticiparea, capacitatea de anticipare e limitată și nu poate avea decât efecte limitate, ceea ce mă duce la cel de-al doilea punct. Și anume, eu consider că în acest moment de criză și șomaj, nu doar al tinerilor, dar mai ales, sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea, desigur. Însă, nu putem uh, aici să elaborăm utopii. Nu putem să spunem doar care am vrea noi să fie o societate viitoare ideală pentru toți cu lucrători calificați, eh, să fie toate bune și frumoase, că nu va fi așa până la urmă. Ce trebuie noi eh, să eh, încercăm să facem este să fie lucrurile mai puțin rele decât până acum și să fie acoperite necesitățile de bază. Dar piața muncii are o serie de reguli de funcționare deci fiecare țară vine cu soluțiile sale, s-a vorbit de contract unic pe perioadă nedefinită, în uh, Germania așa ceva nu e util, ci, de exemplu, acolo se insistă mai mult pe învățarea de-a lungul întregii vieți. De ce? Pentru că IMM-urile în Germania sunt foarte diferite de cele din sudul Europei și își pot permite, sunt, uh, dacă sunt întreprinderi de dimensiuni medii și cu mare valoare adăugată, adesea industrială, își pot permite uh, să, să investească în această direcție. Deci trebuie ca să-și permită să investească în formarea de-a lungul întregii vieți, că e o investiție în capitalul uman, însă când e vorba de economia serviciilor, unde există o situație de urgență națională cu 3 milioane de șomeri tineri care uh, uh, n-au beneficii, n-au nici locuri de muncă, atunci Uh, de exemplu, se mizează pe serviciile turistice și aici uh, societatea trebuie să asigure învățarea de-a lungul întregii vieți uh, prin intermediul educației de să cerem pieței muncii, să facă totul, e o eroare. Noi ar trebui să includem multe uh, din elementele acestea într-un raport uh, Uh, care să se uh, concentreze pe formare, pe școală, pe integrarea tinerilor care au abandonat școala. Trebuie să formeze nu doar profesional, ci și ca simpli cetățeni. Bun. Cred că nu putem să privim toate acestea din punct de vedere utopic sau a unui singur uh, uh roz care poate fi jucat. Deci eu aș ruga, deși se vorbește despre secolul 21, să încercăm totuși să profilăm, să ne gândim la o piață a muncii care să permită să încercăm să rezolvăm această gravă problemă socială și umană cu această mare rată a șomajului în diverse eh, națiuni, din, mai ales din sudul Europei. E o problemă care trebuie abordată practic și trebuie să se intervină din punct de vedere al educației și o, cu o perspectivă pe termen lung. Eu că reforma sistemului producător funcționează pe termen lung. Și e clar că politicile inclusive trebuie să intervină acum, pentru că dacă nu, pierdem generații întregi. Și e clar că trebuie să fim realiști că niciodată nu vom avea o economie <laughs> doar de doctor, inginer și până la urmă cel mai mare salariul are Cristiano Ronaldo. Deci, întotdeauna trebuie să vorbim de niveluri diferite. Dar uh, cei mai puțin favorizați nu vor avea timp la dispoziție pentru a se forma. Dar totuși, drepturile lor trebuie respectate. Trebuie să ă, ne gândim acum la problema calificării, să ne gândim și la cei care fac muncă manuală, care ă, sunt necalificați sau, cu, ă, sau nu sunt foarte calificați dacă doar dăm bani sau, și mă îngrijorează foarte mult ce se întâmplă în Spania. Să vorbim de quality jobs, high quality jobs, trebuie să ne gândim doar la aceste locuri de muncă foarte calificate. Trebuie să ne ocupăm direct de asta, pe termen scurt, de problema eh, tinerilor de azi. E vorba de milioane, mai ales în sudul Europei, care nu sunt integrați, din păcate, în societate din cauza crizei și care, cinstit vorbind, nu prea au posibilități de a se integra, eh, chiar dacă sunt în mediul universitar. Și te rog, Martina, să ții cont și de acest sector al populației, că problema urgente. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Spune președinte, înainte de a da din înapoi cuvântul raportare, întreb, întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul în legătură cu acest raport. Mulțumesc că ne oferiți această ocazie. Eh, raportul se referă la multe eh, provocări și probleme comune dorim să vă invităm să vă gândiți la importanța recunoașterii și transparenței calificărilor și importanța promovării eh, și validării educației non-formale, probleme deja evocate aici, sper că vor fi luate în considerare. V-aș informa că statele membre eh, lucrează la un cadru de calificări europene Uh, care să fie sincronizat cu sistemele naționale și au căzut de acord să stabilească principii pentru validarea filierelor uh, de educație informale, non-formale, până în uh, um, sfârșitul acestui deceniu și ar fi important să se recunoască această muncă. S-a menționat și acest deci aceste două elemente care au fost menționate ar putea fi uh, incluse la punctul 22, poate, unde vorbiți deja de instrumente europene comune, cum ar fi Erasmus Plus și EURES. Mulțumesc! Mulțumim comisie și doamna raportoare are din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât mai ai la dispoziție? Trei ore? Nu, trei minute doar. Mulțumesc. Mm, de fapt, până la ora 11. Da, 3-4 minute. Nu, să nu vă îngrijorați. Îmi pare bine că am, uh, avem această discuție, îmi pare bine că uh, luați lucrurile în serios. Uh, e foarte utilă pentru mine această discuție. Mi-am luat o felul de note, tot ce s-a subliniat aici. Menționez pe scurt câteva elemente, dar nu te mulțumesc pentru că am menționat vizita în Danemarca, a fost foarte utilă și, într-adevăr, avem nevoie să utilizăm aceste cele mai bune practici din diverse state membre, că vorbim uh, despre bunele practici, dar cred că uh, nu sunt de jos utilizate. Mulțumim că ați, utilizat, ați menționat și învățarea de-a lungul întregii vieți. Toate acestea sunt în raport, dar poate pot, lucrurile pot fi formulate mai bine. Uh, Mulțumim și că ați menționat uh, formarea uh, profesorilor, pedagogilor, că asta este una din punctele de legătură între școală și uh, sectorul industrial. Uneori se descoperă odată cu noi angajați că nu sunt bine formați în școală pentru ce vor urma să facă la locul de muncă. Mulțumesc, Iuta! pentru menționarea uceniciei de bună calitate. Sunt de acord cu tine. Trebuie să includem și asta în raport. Aștept amendamentele. Doresc doar să subliniez ceva. Am inclus multe raport în uh, legătură cu uh, cunoștințele de muncă manuală, programe de formare profesională și educație, da, sunt de acord cu ce au spus colegii. Deci nu, doar, uh, nu să ne ocupăm doar de cei cu alte calificări. Mulțumesc și uh, celor care au vorbit aici au mare experiență în acest domeniu. E util uh, schimbul de opinii. Uh, Mulțumesc că ați vorbit și despre cunoștințele tinerilor, noile piețe, piețele inovării pe, în muncă uh, și trebuie să ne gândim desigur și la mediul de afaceri. Teri, mulțumesc că ai vorbit și de educația uh, neformală și pașaportul cunoștințelor, e important de inclus. Voi mai utiliza, dacă îmi permiți, un lucru pe care l-ai spus să ne gândim nu doar la nevoile companiilor, ci și la cele ale oamenilor și ale angajaților. În fine, sunt de acord cu tine. Tiziana, în italiană. Acum, da, mi-e mai ușor să vorbesc italiană. Mulțumesc pentru uh, spusele tale. Sigur, sunt de acord că cauzele crizei sunt altele decât cele care vorbim noi, dar, despre care vorbim noi, dar sunt elemente care pot să ne ajute să ieșim din criză. De exemplu, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în Germania, care acum 10 ani a început reforme structurale și astăzi șomajul uh, este cel mai scăzut din Europa în Germania și e nevoie de o reformă instituțională. Vreau să vorbesc mai mult cu tine în legătură cu mobilitatea în Uniunea Europeană, că mă interesează punctul vostru de vedere, punctul de vedere al Italiei, că mobilitatea va fi un aspect pe care trebuie să-l uh, examinăm și trebuie să-l uh, uh, schimbăm. Nu trebuie să fie o constrângere, ci o posibilitate pentru cetățeni. Acum din nou în engleză. Mulțumesc pentru toate celelalte comentarii. Au fost foarte utile. Nu vă cite acum tot. Am notat. Vreau să spun că una din marile limitări ale acestei discuții și ale documentului e că nu avem destul timp și spațiu în raport. Credeți-mă că a fost foarte greu să includ totul în trei pagini, deci sper că um, cu aceste amendamente și compromisuri vom avea un raport în care putem include tot ce ne dorim și credem că e important. Vreau să atrag atenția asupra faptului că avem și un aviz din partea Comisiei de Cultură, succin, foarte interesant. E un punct de vedere diferit puteți să-l citiți. Termenul pentru depunerea amendamentelor 5 mai la amiază. Apoi vom avea o reuniune a raportorilor din, din umbră ca să discutăm amendamentele. Eu vă stau la dispoziție uh, la toate nivelurile și mulțumesc și secretariatului. Working together. And, uh... A fost o mare plăcere să lucrez cu ei și sunt convinsă că vom coopera foarte bine și pe viitor și aștept cu interes amendamentele. Mulțumesc! And to the shadows and, um, I think it was a very... Președinte, mulțumesc și raportorului, mulțumesc raportorilor din umbră. Iată că am avut uh, o jumătate de oră în plus ca să avem această dezbatere foarte, foarte interesantă. Iată, deci, Martina ai avut la dispoziție o oră, de, nu o jumătate de oră. Acum, Atrag atenția asupra termenelor, uh, termenul de depunere a amendamentelor, 5 mai până la amiaz și raportul probabil va fi adoptat în comisie pe 15 iunie, conform programului. Mulțumesc și trecem uh, imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 8, promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educare și formare. E vorba de prima examinare a proiectului de aviz. Este o inițiativă a Comisiei pentru Cultură și Educație și acesta fiind spuse, da, mi-a dat cuvântul raportoare, doamna Jitnanska. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. E practic o continuare a raportului discutat uh, anterior a, al colegii de la Baiva, așa că probabil că unele din comentariile care vor fi făcute mm, se vor repeta, însă subiectul este totuși foarte important, consider eu, și trebuie să-l discutăm și să-i acordăm atenție. Uh, Uh, orice fel de proces de educație uh, ar fi, fie că e vorba de educație formală, informală, de-a lungul întregii vieți, uh, e ca absolvenții să, fie, nu, să devină nu doar angajați, ci și angajatori. La elaborarea vizului am încercat să țin cont de două aspecte principale. În primul rând, experiența practică ar trebui să fie inclus în procesul de educație. Există state membre, cum s-a spus aici, care uh, au uh, o mai bună experiență, cum ar fi Germania sau țările de jos. Pe de altă parte, state membre în care există lipsuri, încă sunt oameni care intră pe piața muncii insuficient pregătiți, neștiind ce posibilități au la îndemână, nu neștiind să pornească afacere. Uh, așa că noi pierdem potențial uh, nu doar în uh, ce privește PIB-ul, ci și faptul că uh, pierdem sau nu uh, reușim să profităm de ideile inovatoare. Apoi un al doilea aspect la care m-am gândit la elaborarea documentului ar fi că antreprenoriatul n-ar trebui să se bazeze doar pe cei mai uh, hai să spunem așa, sănătoși din societățile noastre, între ghilimele, ci și de pe uh, categoriile mai vulnerabile, cei tineri, cei cu dizabilități, cei exclus social. Uh, aceștia nu ar trebui lăsați uh, pe din afară. Cred că dacă includem și aceste persoane pe piața muncii, atunci am uh, reușit să avem mai mult potențial și sigur că le-am îmbunătățit și lor traiul. Uh, Uniunea Europeană oferă o serie întreagă de instrumente pentru ca acești oameni să fie incluși pe piața muncii și, până la urmă, statele membre trebuie să încerce să funcționeze mai bine și să informeze mai bine populația în legătură cu aceste instrumente financiare care le stau la dispoziție. E important ca oamenii să cunoască aceste programe și dacă statele membre nu își uh, respectă obligația de informare, uh, atunci uh, pur și simplu își neglijează propria populație pentru că există oameni, există angajatori care vor să încurajeze tinerii să intre pe piața muncii, însă din nefericire în multe state membre tinerii nu cunosc posibilitățile care le stau la îndemână, de exemplu în Slovacia nu se face destulă informare, trei nu știu cum să pornească o afacere. Nu se, nu, nu se cunoaște cum să se susțină inovarea. Nu se știe nimic, nu se cunoaște nimic despre toate aceste lucruri. Trebuie să facem presiune asupra statelor membre să îmbunătățească situația. Sigur, putem discuta, putem solicita comisiei să uh, ne ajute și ea, dar cred că e bine să utilizăm instrumentele deja existente în statele membre. Trebuie să ne adresăm uh, pedagogilor uh, și nu numai tuturor actorilor implicați să utilizeze aceste instrumente și poate încă, ce, încă o rugăminte împreună cu colegii la elaborarea acestui aviz ne-am lovit de faptul că poate s-a pus prea mult accentul pe educație și nu unde ajuns pe ocupare, că totuși noi ne ocupăm cu uh, acest aspect. Așadar, aș ruga colegii să se refere și la tot ceea ce înseamnă de ocupare, că este de competența comisiei noastre. Cred că e un subiect foarte important și cred că avem un document uh, al Martinei uh, de uh, mare calitate și poate ne, ne ajută să lucrăm și pe acest uh, document, e important ca tinerii să aibă suficiente cunoștințe, să-și înceapă propriile afaceri, ca tinerii absolvenți nu doar să devină buni angajați, ci și poate într-o zi buni angajatori. Și acum aștept cu interes discuția noastră. Mulțumesc! Thank you, thank you very much to the Mulțumesc, mulțumesc uh, raportoarei și înainte să dau cuvântul uh, membrilor, voi începe cu raportorii din umbră. Întâi Tom van den Kindler de la PPE. Mulțumesc. Eu sunt de acord uh, cu raportoarea referitor la faptul că avem de-a face cu un subiect foarte important este păcat însă că nu am avut timp să discutăm uh, mai mult uh, raportul dinainte. Din punctul meu de vedere, documentul prezentat este o bază de lucru foarte bună. În același timp, pot să vă spun că mâine voi organiza o cină pentru a prezenta poziția șefilor de întreprinderi din regiunea mea. Este important să prezentăm subiectul uh, celor care lucrează în acest domeniu. Voi prezenta o serie de amendamente pentru că în primul aliniat vedem că spiritul de antreprenoriat uh, trebuie să fie uh, dezvoltat uh, la tineri. Sunt de acord cu asta, bineînțeles, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să promovăm spiritul de antreprenoriat de la bun început. Asta ar permite mm, uh, ca toți tinerii să fie uh, sensibili la acest subiect. Există foarte puțini tineri care au acces la crearea unei proprii întreprinderi. De asemenea, consider că ar trebui să oferim posibilități de formare cât mai multe uh, celor pe care îi numim studenți antreprenori. De-a lungul studiilor lor, Trebuie să le oferim posibilitatea de a-și combina aceste studii cu activitatea de antreprenor. Există universități uh, care au, care au introdus cu un mare succes acest statut de student antreprenor. De multe ori spunem că un uh, șef de întreprindere a eșuat și nu îi dăm o nouă șansă. Și acesta se va Uh, avea rețineri să se lanseze într-o nouă afacere. Însă trebuie să înțelegem că eșecul uh, nu este ceva rușinos. Trebuie să îi încurajăm uh, să continue cu activitatea lor. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare. Vă mulțumesc foarte mult. Iuta Steinruck, acum de la SND. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Emilian Pavel, unser Schattenberichterstatter hat wichtigen Termin im Heimatland. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră nu poate fi uh, prezent. Eu trebuie însă să-i transmit raportoarei că uh, îi, îi mulțumim pentru bunul raport. Suntem de acord că tânăra generație uh, poate profita de pe urma unei educații pentru antreprenoriat și că acest lucru poate ajuta în combaterea șomajului în rândul tinerilor. Un subiect este important pentru mine și pentru raportorul din umbră și este un punct care nu este clar. Într-un uh, în proiectul de raport vorbiți despre întreprinderile sociale și despre simplificarea cadrului um, pentru asta este un subiect uh, care nu este suficient de clar. Poate ne puteți spune care este intenția, de fapt, și care poate fi influența întreprinderilor uh, sociale pentru a sprijini antreprenoriatul, antreprenoriatul în rândul tinerilor. Domnul Pavel va depune amendamente, printre altele, pe acest subiect. Uh, este vorba și despre clarificarea un, rolului Uniunii Europene în uh, promovarea antreprenoriatului la tineri. Uh, nu trebuie numai să arătăm cu degetul statele membre. De asemenea, pentru noi este important ca sistemele de protecție socială să fie îmbunătățite pentru tinerii antreprenori, astfel încât aceștia, în caz de eșec, să aibă oarecare siguranță. Acest lucru fiind valabil și da, în cazul în care aceștia iau microcredite uh, în caz că eșuează, există posibilitatea ca ei să fie îndatorați pe viață. Trebuie să creăm o oarecare siguranță, pentru că, bineînțeles, acesta este un motiv din care uh, tinerii um, se tem să uh, înceapă o afacere pentru că, în caz de eșec, uh, efectele sunt pe termen foarte lung ni se, ni se reproșează mult uh, în Europa că ne temem de risc. Deci trebuie să abordăm și acest lucru. Cred că până la urmă vom uh, putea obține un document foarte bun. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum raportorului din umbră pentru ALDE. Mulțumesc. Uh, voi interveni probabil pentru a treia oară astăzi. Mulțumesc, Iana, pentru acest uh, proiect de, de aviz foarte bun. Uh, îmi place foarte mult. Nu pot decât să fiu de acord. Tinerii nu au decât de câștigat de pe urma experienței uh, în antreprenoriat și acesta trebuie să intervină cât mai repede. Eu mi-am lansat prima companie la 17 ani și de-a lungul timpului am avut șapte și pot să vă spun că este foarte util Uh, să încurajăm pe tine să aibă propria activitate economică este ceva foarte important, nu numai din perspectiva de a le oferi oportunități, uh, dar și experiențe de viață, hotărâre, motivare. Dar, uh, bineînțeles, acest lucru poate să ne ajute și, în general, să creăm locuri de muncă. Nu vă ar, sur, vă ar surprinde dacă aș, surprind, dacă aș sublinia din nou nevoia de a uh, Um, îmbunătăți cooperarea între instituțiile de formare și întreprinderi, astfel încât tinerii să învețe cum funcționează um, întreprinderile. De asemenea, ar trebui să se creeze platforme uh, pentru sprijinirea comunicării în acest domeniu. Mă întorc aici la bunele practici. Există companii care îi motivează pe tineri, care uh, recompensează uh, talentele, pe care le descoperă. Un alt element important sunt uh, experiențele transfrontaliere, Erasmus pentru uh, antreprenori, de exemplu. Un alt element, uh, formarea în acest domeniu, este o prioritate în multe țări. Unele țări, inclusiv a mea, promovează în curicula uh, lor uh, acest subiect. Încă un element care mi se pare foarte important, uh, întreprinderile creative create de către tineri creativi, acestea necesită platforme speciale uh, și uh, finanțare specială. Mulțumesc foarte mult. Uh, este un raport foarte bun și mă bucur că avem alături de noi Uh, și reprezentant, o reprezentantă de la, cultura, de la Comisia pentru Cultură. Trebuie să cooperăm foarte strâns um, între uh, comisia noastră și cea de cultură. Thank, you, thank you very much. I now give the floor to GUE and that is... Mulțumesc foarte mult. Domnul lui Iari care cuvântul acum în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că tot ce se poate face pentru a crea locuri de, de muncă pentru tineri trebuie să fie făcut. Ehm, inclusiv să-i ajutăm să uh, fie independenți, antreprenori, ehm, pe, în ehm, întreprinderi sociale sau întreprinderi care promovează noi tehnologii sau întreprinderi care participă la uh, tranziția în, înspre o economie mai ecologică. trebuie să discutăm despre cum putem să um, creăm condiții sigure pentru aceste întreprinderi, cum putem să le asigurăm acces la credite ieftine și cum putem să creăm un mediu care să le permită să uh, aibă și vânzări. Pentru că dacă nu mm, își pot vinde produsele, nu sunt viabile. O a doua observație spre deosebire de ceea ce unii încearcă să ne facă să credem, eu nu cred că un astfel de proiect ar putea rezolva enormitatea problemei și, enormitatea faptului că un sfert din tinerii europeni nu au un loc de muncă. Este nevoie de mai multe uh, măsuri și nu cred că aceasta ar trebui să fie singura sau principala. Din potrivă, ce se întâmplă astăzi este că există o tendință de a închide servicii publice și se încearcă um, să se stimuleze, inclusiv în interiorul întreprinderilor, dezvoltarea antreprenoriatului. Există așadar salariați într-o firmă care sunt transformați în uh, uh, persoane independente, persoane fizice autorizate care uh, fac aceeași muncă, sunt în concurență cu propriu, proprii colegi, dar nu mai au aceleași drepturi sociale. Acest lucru este foarte des utilizat într-o țări întreagă de țări, printre altele și în Franța. Așadar, trebuie să luăm inițiative pentru a le permite celor care doresc să-și lanseze o întreprindere să o facă, însă, în același timp, nu trebuie să credem că acest lucru va fi suficient pentru a rezolva șomajul în rândul tinerilor. Așadar, cred că, de asemenea, pe lângă antreprenoriat ar trebui să vorbim și despre statutul angajatului în Uniunea Europeană pentru a-i asigura anumite drepturi care sunt din ce în ce mai puțin asigurate. Mulțumesc! Spune doamna președinte, aș dori să-i dau cuvântul uh, raportoarei uh, din umbră din partea verzilor, doamna Karima Deli. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru munca depusă. Trebuie să pornim de la o constatare, și anume că în ziua de astăzi încercăm să îi facem pe tineri să fie antreprenori. Am văzut acest lucru în Franța, am văzut acest lucru în Germania, dar când vedem uh, bilanțul după primul an, 70% dintre acești tineri uh, dau faliment, din întreprinderile acestor tineri dau faliment. Avem senzația că ideea de a lansa o întreprindere permite ieșirea din șomaj. Însă ce se întâmplă în spatele acestui fenomen este că se creează un fenomen de precaritate. Când vorbim despre antreprenoriatul în rândul tinerilor, trebuie să ne gândim la noi modele care să corespundă cu practicile inovante existente deja. Întreprinderile secolului 21 nu sunt întreprinderile de ieri. Este vorba de domeniul digital, este vorba de ecologie, gestiunea deșeurilor, uh, economia circulară. Sunt uh, toate elementele ce țin de colaborare și partajare. Suntem în momentul uh, partajării lucrurilor online. Suntem în economia partajării. Și acestea sunt ideile pe care le sprijină tinerii când lansează uh, un proiect. Deci un uh, tânăr când își lansează o întreprindere, lansează mai degrabă un proiect comun. Deci statele membre, membre ar trebui să îi sprijine pe tineri să fie implicați în aceste întreprinderi sociale, solidare. Dar par să o facă numai cu vorba. Uh, ar trebui să se declanșeze o adevărată dinamică în uh, întreprinderile de astăzi și ale viitorului se creează sens, se creează un sens al colectivului și asta duce și la dezvoltarea teritoriilor. Asta lipsește puțin în uh, raportul dumneavoastră. Acesta este antreprenoriatul social, să se creeze locuri de muncă la nivel local care să nu poată fi delocalizate. Aș dori de asemenea să vorbim și despre cooperative. Doamna Stendrix s-a referit la asta cooperativele trebuie să fie instrumente eficiente pentru a crea țesut social și care să ducă la responsabilizarea tinerilor noștri ca uh, antreprenori, dar și ca, în calitate de consumatori. Aceste cooperative sunt discriminate în ziua de astăzi uh, pe baza unor reguli de concurență și trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă acest lucru. De asemenea, trebuie să vorbim și despre egalitate egalitate cu cei care aleg să fie salariați. Și asta în ceea ce privește drepturile, accesul la formări, dreptul la ă, egalitate în ceea ce privește respectarea normelor de sănătate la locul de muncă, dar egalitate și în ceea ce privește libertatea de circulație. Dacă îi încurajăm pe tineri să ă, fie mobili, de asemenea ar trebui să fie ușor să deschizi o întreprindere peste tot pe acest continent. Voi încheia prin a spune că obiectivul nostru este să oferim tinerilor cât mai multe posibilități de a întreprinde, dar mai ales de a inventa o nouă economie. Economia de mâine va fi o economie care nu se va baza pe profit, ci va fi o economie bazată pe solidaritate. Va fi economia colaborativă. Este o economie care este pe cale să uh, apară, să, creeze, să se creeze. Uh, și vedem acest lucru. Uh, tinerii, când creează o întreprindere, vor să uh, găsească un sens uh, în această întreprindere. Vrem ca, întrepre- că, ca lumea de mâine să fie mai responsabilă și de aceea trebuie să încurajăm pe tineri să creeze, să aibă astfel de practici în întreprinderile lor și asta începe de la bun început, în, uh, la formare, în școli. În școlile din ziua de astăzi spunem că există, în ceea ce privește școlile, există deja școli de antreprenoriat, dar logica nu este aceeași. Aspectele practice, sociale, de mediu, trebuie să fie deja predate în școli. Iar toate aceste lucruri vor trebui uh, consolidate în domeniul educației. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la FDD. Grazie, signor Presidente. Te colegi, eh, intanto ringrazio il... Da, bine, mulțumesc eh, și în primul rând mulțumesc colegii pentru avizul său și eu, la fel ca Martina, am fost o întreprinzătoare de mulți ani de zile, am început de tânără și în ultimii 10 ani uh, m-am ocupat de asistență, de uh, consulență, tocmai pentru dezvoltarea IMM-urilor și știu că pentru a începe o afacere sunt necesare competențe, cunoștințe, mai ales acele soft skills și datoria noastră este să le transmitem tinerilor ca să depășească dificultățile inerente uh, Uh, totuși unei alegeri care stă la baza economiei noastre, dar care comportă riscuri, sacrificii și, cum a spus colega de lei, prea adesea în contradicție cu limite prea mari care, din păcate, duc pe mulți la faliment uh, la puțin timp după lansare. E adevărat că tinerii sunt uh, inventivi, câteodată se pun singuri în discuție, apoi lipsa lucrurilor de muncă tradiționale prea adesea duce ca tinerii să se lanseze în start-up-uri, uh, câteodată fără prea ști foarte bine ceea ce fac. Deci nu toți sunt pregătiți pentru asta și riscăm să ne confruntăm și cu problema socială, pentru că ei adesea se bazează pe banii părinților, pe economiile părinților, ca să se lanseze în afaceri. Deci e necesar o, o sprijin nu doar la nivelul formării. Eu cred că trebuie să ne gândim și la un sistem de însoțire și de conta al rezultatelor intermediare. Pentru că trebuie să ajutăm up urile să aibă succes Ehm, eliminând dezechilibrele care pot apăra. Eu știu că pentru a face, a intra în lumea întreprinderii e necesar să ai competențe tehnice, economice, financiare. Adesea eh, tinerii nu dispun de toate aceste competențe și e necesar să îi putem însoți pas cu pas mm, în procesul de demarare a unei eh, firme. Nu trebuie să rămânem la nivelul teoretic, tehnic, nu trebuie să vorbim doar de cultura antreprenoriatului, ci uh, la un fel de activitate de antren, antrenorat hmm. pentru muncă. Deci e important să nu vorbim doar de formare, de stimulente, dar și de intervenții la nivel structural, de însoțire. Sunt de acord cu raportarea când propune burse de studiu și stimulente tocmai pentru a crea firme, să reamintesc că e necesar și să important să vedem și ce se întâmplă în fiecare stat membru, ce se face pentru tineri întreprinzători, să vedem și ce bariere există. Mă gândesc la birocrație, la fiscalitate. Toate uh, lucrurile acestea diferă de la stat la stat. Însă, până la urmă, sunt factori exogeni, dar care adesea cauzează insuccesul IMM-urilor. Și, după cum am spus, e adevărat că IMM-urile sunt motorul Europei și atunci e clar că tinerii uh, antreprenori sunt și cheia succesului nostru pe viitor, ca Europa. Și nu investim suficient în viitorul nostru. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult. Acum pe listă doamna Sanders, doamna McIntyre și doamna Șoidrova. Aș dori să întreb dacă mai dorește și altcineva să intervină înainte să închid lista vorbitorilor. Îi dau contul doamnei Sander. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru munca depusă. Spiritul antreprenorial, au spus-o colegii mei, pentru a-l stimula, trebuie să ne concentrăm asupra tinerilor de la vârsta cea mai fragedă. Acest lucru începe cu stagii, cu vizite în întreprinderi dar cred că mai ales trebuie să le oferim tinerilor o ocazie de a avea o viziune globală asupra unei întreprinderi. Pentru că de multe ori când uh, merg într-o întreprindere pentru câteva zile, o să, câteva săptămâni, uh, pentru un stagiu, au o viziune foarte restrânsă um, doar a departamentului în care lucrează. Ar trebui să ai, poate, avea o viziune globală, ceea ce ar permite și la îmbunătățirea imaginii ideii de întreprindere. Încă un element asupra căruia aș dori să insist, și anume rolul unor asociații în uh, statele membre. Una, în mod special, um, Camera Economică pentru Tineri, este vorba de asociații, asociații de tineri um, antreprenori care permit um, tinerilor să își dezvolte uh, proiecte dar mai ales uh, le permite să facă un fel de simulări uh, de conducând unele proiecte ca și când ar fi șef de întreprinderi. Aș dori să insist uh, și asupra faptului că um, tânărul antreprenor trebuie să fie acompaniat. Găsirea de mentori ar trebui să fie Um, și poate să fie uh, un avantaj considerabil. Doamna Adeli vorbea despre noile întreprinderi create și care dau faliment imediat. Studiile arată că atunci când acești tineri antreprenori sunt acompaniați timp de un an, doi ani, poate chiar mai mult, se poate diminua rata eșecului acestor întreprinderi. Și la final, Aș dori să insist asupra necesității de a simplifica procedurile, necesității de a reduce birocrația, um, demersurile administrative care pot să-i descurajeze pe tineri. Cred că trebuie să favorizăm uh, tot domeniul digital pentru că acesta îi atrage cel mai mult pe tineri. Mulțumesc. Very much and I now give the floor. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna McIntyre. Thank you. Um, well, I would like... Mulțumesc foarte mult. Ceea ce aș dorit aș fi dorit mai întâi este să îi mulțumesc doamnei raportor și să o felicit pentru acest raport foarte bun, o muncă extraordinară. E foarte interesant să vedem cât de mult sprijin primește acest raport din toate părțile și mi se pare încurajator acest lucru, uh, ca, și, ca noi în comisia noastră să putem avea astfel de idei. Și Evident, există și o legătură între acest raport și cel redactat de Martina. Unul dintre aspectele care cred eu că este deosebit de important e învățământul la nivel uh, școlar care poate să ajute în această direcție înspre antreprenoriat. E nevoie și de educație, aș spune, la nivel financiar. Ar fi foarte bine ca tinerii să înțeleagă exact cum uh, se poate uh, citi și înțelege un bilanț contabil, să știe exact care sunt competențele de management, de leadership care sunt necesare, precum și alte tipuri, și competen- tipuri de competențe pentru a ști exact, pentru a înțelege cum funcționează o întreprindere. Și dacă am învățat acest lucru, le-am face într-adevăr un bine. Um, de asemenea, cred eu că putem avea și o împărtășire a bunelor practici în diferitele state membre. Unul dintre exemplele din Regatul Unit reprezintă un sistem uh, denumit tânăra întreprindere, în care copii, spun copii, de fapt nu e vorba chiar de copii, e vorba de tineri, 16-17 ani, în, în școală, uh, deci un grup mic, au lansat o afacere sub auspiciile uh, egida acestei școli, au trebuit să se înregistreze și să conducă această întreprindere corect și au avut niște mentori din comunitatea locală de afaceri pentru a-i sprijini și au participat la un concurs fiecare școală în regiunea respectivă avea o mică întreprindere care de obicei vinde câte ceva, un produs, un serviciu și la finalul anului s-a organizat deci un concurs, un eveniment și cineva dintre aceste, o astfel de, din, în rândul acesta întreprinde, primește un premiu. Dar asta subliniază uh, cât de interesantă poate fi această experiență, cât de uh, bine este să poți să lansezi o întreprindere. Și a fost interesant să ascultăm pe colegii noștri, care, pentru că, stai, adevărat, noi cu toți am început câte o afacere la uh, fiind tineri. Și unii au spus chiar la 17-18 ani. Și ne amintim că, de multe ori, întreprinderea lăsată la 17-18 ani a dat greș. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te descurajezi. Și de aceea cred eu că nu, noi trebuie să spunem tinerilor că nu trebuie să le fie rușine de eșec sau să le fie teamă de eșec, pentru că de multe ori, dacă un business dă faliment, asta nu înseamnă că nu vor reuși în alte domenii. Și de multe ori, cei care astăzi au succes au fost confruntați de mai multe ori cu eșecul. Și dacă e să discutăm cu oameni de afaceri foarte, foarte de succes astăzi, uh, ei vă vor spune că au lansat diferite întreprinderi când erau foarte tineri și uh, unele au dat faliment, au dat greș. Eu ca și socialist uh, vă pot spune acest lucru. Lord Sugar, care a început un business vândând, vânzând niște bunuri pe piață și uh, a, a cunoscut, a avut uh, foarte mare succes. Și acum este foarte bine cunoscut ca fiind o persoană care ajută pe tineri în lansarea propriilor întreprinderi. Deci e clar că întotdeauna există având și entuziasm în momentul în care lansezi o astfel de uh, aventură și asta poate captiva atenția tinerilor. Um, eu știu că tinerii au întotdeauna idei minunate, idei noi, care pot fi profitabile pentru întreaga societate, pentru că cu toții putem avea de câștigat în materie de inovație, toată societatea are de câștigat. Așa că trebuie să punem accentul uh, pe acest lucru și vreau să mulțumesc, doamne raportor, că a pus tocmai accentul pe aceste aspecte. Thank you very much, Madam McIntyre. And now I give the floor to the... Mulțumesc, doamna McIntyre. Și acum dau uh, cuvântul doamnei raportor din partea Comisiei CULT, doamna Șoidova. Euh, je voudrais au début remercier à tous mes collègues. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest uh, prim schimb de opinii. Trebuie să spun că e foarte interesant uh, Uh, am ascultat cu atenție abordarea dumneavoastră și a fost foarte interesant să văd uh, experiența dumneavoastră în materie de antreprenoriat. Și cred că raportul dumneavoastră, uh, abordarea dumneavoastră, se bazează mai degrabă pe dorința de a îmbunătăți piața muncii. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer mai degrabă la raportul pe care îl pregătesc eu, ca și raportor din partea Comisiei Parlamentare CULT. Um, raportul se îndeplinește promovarea spiritului de antreprenoriat în rândul tinerilor. Și acum, dacă îmi permiteți, mă voi exprima în limba cehă mai ușor. Ehm, chtěla bych vám v tuto chvíli vysvětlit eh, eh, to, jakým způsobem... Mulțumesc, doamna președinte. Ehm, tema acestui raport este una deosebit de importantă și sunt convinsă că raportul colegei noastre eh, și observațiile sale vor îmbogăți munca mea. Aș vrea să mă concentrez acum pe ceea ce până în prezent a reprezentat problema dezbătută la Consiliu, la Comisie și anume cum anume putem să utilizăm toate măsurile ce ne stau la îndemână în așa fel încât să îmbunătățim situația tinerilor, să știm exact ce anume se face în momentul de față pentru a avea o privire de ansamblu. Apoi, raportul meu va încerca să vadă care sunt capacitățile care pot să faciliteze această dorință de antreprenoriat. Vreau să mulțumesc verzilor uh, pentru faptul că au semnalat uh, un lucru și anume că în domeniul acesta al antreprenoriatului există experiențe care se concentrează pe Uh, cooperare pe noi tehnologii și trebuie să definim exact ce înseamnă această formare, formare pentru antreprenoriat. Pentru că această definiție de multe ori ne arată că dacă vrei să formezi pe cineva în spirit antreprenorial, asta înseamnă că trebuie să permiți acelei persoane să transpună în practică niște idei foarte bune. Dar de multe ori persoana respectivă trebuie să facă acest lucru de una singură. Ori noi trebuie să uh, învățăm tinerii să coopereze să conlucreze cu alții care au experiență. Deci e vorba de solidaritate. Solidaritate, empatie, iată câteva uh, valori fundamentale, pentru că nu poți să ai o independență totală Uh, pentru că, mm, de fapt, nici nu, un, un antreprenor nu poate fi bun doar de unul singur. Întotdeauna trebuie să, să lucreze cu cineva. Și dacă un antreprenor s-ar lansa de unul singur, e clar că vor, uh, va exista un anumit risc de eșec. Deci noi trebuie să învățăm pe tineri să persevereze, chiar și în momentul în care o primă experiență dă greș. Trebuie să învățăm să aibă acest gust al riscului și să fie conștienți că acest risc de eșec există. Uh, noi, în Comisia de Cultură, vorbim de asemenea și de acest tip de capacități și de competențe informale, tot diferitele niveluri de formare, de, plecând de la educația obligatorie, învățământul obligatoriu, într-un cadru strict școlar, dar depășind și acest cadru. Și e clar că avem nevoie de anumite modificări în ceea ce privește educația uh, informală și trebuie să vedem exact care sunt misiunile pe care le putem încredința Comisiei Europene în materie de metodologie, de armonizare, de coordonare, de finanțare, de sprijin față de statele membre în domeniu. Și trebuie să uh, acționăm și la nivel de bune practici. Avem nevoie de o adevărată rețea, o rețea în acest sens. Și toate aceste elemente trebuie să fie însoțite și de o monitorizare pe măsură pentru a ști exact ce se face în statele membre și trebuie să ținem seama de faptul că până în prezent nu avem această posibilitate de a putea împărtăși și a cunoaște în mod sistematic toate inițiativele și toate proiectele care sunt desfășurate în momentul de față. Există, spre exemplu, un proiect uh, Uh, junior Achievement, care este un sistem foarte cunoscut, e un sistem care combina învățământ și practică și în multe state membre se realizează acest lucru, multe state, mulți tineri din uh, multe state membre participă la aceste, uh, acest program și ar fi bine să avem o privire de ansamblu mai detaliată Uniunea Europeană are astfel posibilitatea, prin intermediul Comisiei Europene și prin intermediul programelor pe care noi le avem la dispoziție, deci avem posibilitatea de a susține în mod pozitiv uh, toate aceste inițiative, în așa fel încât sistemul de învățământ să obțină mai multe fonduri care să permită studenților să obțină prin învățământ capacitățile necesare pentru a deveni antreprenori pe viitor. Aici e vorba de condiții care trebuie să fie create pentru a promova acest uh, spirit antreprenorial. Și asta se poate face prin învățământ, dar nu numai. Se mai poate acționa și din, de la alt nivel. Și sunt convinsă că vom reuși să punem accentul pe nevoia de armonizare a diferitelor condiții pentru a deveni antreprenor. Pentru că e clar că noi trebuie să creăm acel cadru necesar în așa fel încât cei care doresc să se poată lansa în această aventură și ca inițiativa lor să fie încununată de succes. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru observațiile pe care le-ați uh, formulat, le-am notat și să sperăm că vom reuși să ajungem la un rezultat foarte bun. Thank, thank you very much. Uh, before... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Înainte de a da din nou cuvântul doamnei raportor, aș dori să știu dacă eventual Comisia Europeană dorește să intervină. Would like to share with us on this, uh... Dacă doriți să împărtășiți anumite idei, da? Vă rog. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot decât să, o felicit, să felicit comisia dumneavoastră, ambii raportori, ambele raportoare, pentru toate ideile discutate astăzi, care sunt foarte pertinente și așteptăm cu nerăbdare etapa următoare. Și e clar că vom, uh, va veni și momentul în care Comisia Europeană va veni cu o contribuție importantă în acest domeniu. We immediately rush back. Doamna președinte, și iată, imediat ne întoarcem la doamna raportor Evident, timpul ne presează, așa că vă rog pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Evident, nu vreau să irosesc timpul. E clar că am vorbit mai mult decât uh, trebuia pe marginea acestui raport. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Am să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate mie, personal, dar am să răspund la ele ulterior, așa fel încât să le putem discuta mai în detaliu. Și, evident, în ceea ce privește acea alfabetizare financiară, ca să zicem așa, e clar că asta e foarte important, pentru că de multe ori un sfat bun poate să ducă la uh, uh, la evitarea unei situații în care se irosesc bani și eforturi și timp și energie în mod inutil. Evident, o a doua șansă întotdeauna este uh, de dorit, așa că e o idee ce merită să fie luată în considerare. Evident, trebuie redusă birocrația, pentru că mulți uh, tineri antreprenori cu asta se confruntă, cu birocrație. Așa că dacă vrem să încurajăm să uh, devină antreprenori, păi noi avem datoria atunci să reducem uh, birocrația și nu invers. Uh, să creăm chiar stimulente pentru acești tineri și nu bariere și obstacole. în așa fel încât să nu fie confruntați cu uh, uh, chestiuni administrative mult prea uh, stufoase. All of you for... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru această dezbatere importantă și interesantă și aș dori să vă amintesc tuturor faptul că termenul limită pentru amendamente este fixat pe data de 6 mai la ora 12. Iată că acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, e vorba de punctul 9, și anume activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pense, pensii ocupaționale. E vorba de examinarea a 84 amendamente suplimentare care au fost înaintate. E vorba de reformare, versiunea de reformare a acestui text. Vreau să vă amintesc faptul că Consiliul a avut o abordare generală în decembrie anul trecut. A little bit behind schedule, I suggest that we move straight ahead with uh, our rapporteur. Eu v-aș sugera să um, avansăm foarte repede, așa că dau cuvântul direct domnului raportor. Aveți cuvântul. In, in March we had a good and frank discussion on this draft opinion. Mulțumesc, domnule, doamna președintă. Am avut în luna martie o discuție foarte constructivă pe marginea acestui raport și vreau să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au participat la acea dezbatere. Această abordare generală a Consiliului se vizuie pe niște principii generale referitoare la pensiile ocupaționale. E vorba de documentul IORP și E vorba de scopul, aș spune eu mai întâi, social al acestor uh, sisteme de pensii. Este absolut crucial ca această funcție socială să existe și să avem această legătură între angajatori, angajați și IORP. Și mă bucur de faptul că acest lucru este recunoscut în text. I strongly believe that more countries in the EU should consider setting up. Și cred că e nevoie de un sistem complementar, suplimentar, un al doilea pilon de sistem de pensii ocupaționale. Pentru că e clar că există situații de criză în diferite state membre și această situație de criză a dus la periclitarea anumitor fonduri de pensii. Apoi, nu uitați că ne putem aștepta la o mm, modificare a demografiei pe continentul nostru pe viitor și e clar că uh, cei care plătesc pensii în primul pilon, uh, aceste pensii nu vor fi suficiente. Uh, pentru că nu vor exista suficiente sume la bugete pentru ca pensiile să fie acoperite. 2016, pentru fiecare pensie plătită, e nevoie de doi uh, lucrători activi. Deci, în acest sens, noi trebuie să fim foarte prudenți. Uh, a venit momentul să abordăm acest subiect în Uniunea Europeană. Acum, cu acestea fiind spuse, vreau să subliniez faptul că sistemele de pensii ocupaționale trebuie să fie dezvoltate fără a pune sub semnul întrebării uh, sistemul de pensii așa cum funcționează el în momentul de față, care este sistem durabil și care are o funcție de protecție socială, ce trebuie în continuare să fie garantate și să întărim în continuare modelul social european. Acest lucru este clar subliniat în directivă și susțin această idee. Apoi, cineva spunea că au existat, uh, au existat niște amendamente care m-au surprins și care sugerau că uh, ar fi mai bine dacă ne-am limitat doar la uh, uh, sistemul de pensii existent uh, și să ne concentrăm pe cei care gestionează aceste instituții și aceste fonduri de pensii. Uh, ideea este că noi în Europa ceea ce ne dorim este ca să ne asigurăm că toată lumea va avea la un moment dat o pensie decentă și cred că în acest sens e nevoie de ambii piloni de pensii pentru a putea reuși acest lucru. Cum spuneați și dumneavoastră, au existat 84 amendamente ce au fost uh, introduse. Există 65 uh, de propuneri pe care le putem uh, analiza și e clar că acesta îmbunătățesc textul inițial. Mai sunt și câteva aspecte care ar merita să fie aprofundate și discutate mai în detaliu cu colegii. Amendamentul 6, care pare să nu permită IORP să uh, utilizeze anumite instrumente investiționale pe piață Aici să fim prudenți, pentru că nu știu dacă nouă ne revine la nivel european uh, posibilitatea de a defini anumite situații specifice care există în statele membre. Dar în același timp trebuie să uh, ținem seama și de latura etică. Ce ar însemna o astfel de decizie pentru beneficiarul final, pentru cel care, în mod normal, cotizează pentru pensia respectivă. O, în prima noastră sesiune de schimb de opinii am spus că vrem să nu introducem niște uh, sarci administrative care să nu fie neces care să fie uh, exagerate și uh, să avem un sistem în care oamenii să aibă încredere. Așa că eu uh, vreau să ne asigurăm că vom preîntâmpina apariția unor astfel de sarcini administrative nedorite și absolut deloc necesare. Așa că împreună cu colegii va trebui să analizăm acest lucru și să vedem cum vom uh, ajunge la acest rezultat. Iar în concluzie, e clar că noi trebuie să găsim un echilibru între, pe de o parte, niște standarde sociale europene de guvernanță, de transparență, de uh, monitorizare și, în același timp, trebuie să ținem seama și de nevoie de flexibilitate pentru statele membre, tocmai pentru a putea um, uh, transpune în fapt aceste standarde înalte. Și vom discuta cu colegii acest lucru și la Strasbourg dacă nu mă înșel, uh, în momentul în care se vor pregăti niște amendamente de compromis. În orice caz vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și pentru cooperarea de care a dat dovadă până în prezent. Și așa cu nerăbdarea urmarea discuțiilor noastre. Um, Președinte, mulțumesc că vom avea reuniunea cu... Acum uh, vor avea cuvântul raportori. În primul rând, domnul Șustă de la Socialiști Democrați. Eh, mulțumesc. Cred că multele amendamente arată un consens um, și asta ține și de um, munca foarte bună a raportorului, domnul Lenars. Eu sunt uh, de acord um, cu dumnealui. Prin cooperare putem să îmbunătățim uh, documentul și rezultatul final. Din punctul meu de vedere, aș vrea uh, să transmit mai degrabă comisiei uh, ceva. Pentru noi, uh, pensiile de întreprinderi sunt o, uh, un serviciu social și nu un serviciu financiar. Este o linie importantă, o diferențiere importantă pentru că asta de, determină cum vom reglementa domeniul. Ce ne dorim noi nu este o armonizare completă, ci considerăm că trebuie să fie luate în considerare um, specificitățile naționale. Asta impune așadar și anumite limitări. Asta este linia de bază. Multe lucruri uh, le vedem la fel. Sunt uh, convins că vom găsi un acord, dar aș dori să mai subliniez unele elemente. Chiar atunci când spunem că este vorba de un serviciu social de o, și, că acest, și că asta trebuie să permită o spațiu de, un spațiu de manevră, nu trebuie să uh, prevedem totul pe bază voluntară. Trebuie să existe standarde minime dar uh, la nivel european, dar uh, suntem de acord cu raportorul că nu vrem să dezvoltăm uh, prea multă birocrație, ci vrem ca totul să fie cât se poate de simplu. Domnul Lenners, pe bună dreptate, a spus că trebuie să uh, vedem și criteriile referitoare la produsele în care se poate investi, să poată sau nu să fie alese. Noi suntem critici față de ideea de a putea fi alese și uh, produse mai riscante. De asemenea, ne interesează ce se întâmplă cu principiul statului de origine, monitorizarea. De asemenea, vrem să existe o subliniere a um, legislației naționale. După cum am spus la început, cred că în multe domenii amendamentele arată un oarecare consens. Uh, eu nu pot decât să aștept uh, viitoarea colaborare. Mulțumesc. Thank you very much to Mr. Schuster. Mulțumesc, domnule Schuster. Acum are cuvântul uh, reprezentantul de Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Stimați colegi, stimate Lenars, am spus asta de la bun început, uh, documentul este unul bun, uh, stabilește uh, bazele pentru un viitor sistem de pensii durabil. Multe amendamente din partea mea și a colegilor de la ECR sunt de domeniu tehnic. Este vorba despre a elimina birocrația, de a uh, Uh, îmbunătăți lizibilitatea legislației și de a respecta diversitatea sistemelor din diferitele state membre. Aș dori să mă refer la două puncte referitoare la care am depus eu amendamente. În primul rând, reglementări uh, prietenoase cu familia, uh, luându-se în considerare și timpul de creșterea copiilor. Este vorba de Uh, femei, dar și, de mame, dar și tați care decid să își ia concediu uh, de maternitate sau de uh, pentru creșterea copiilor. Acest, acest timp nu este concediu, nu este timp liber. Numai cei care nu au copii pot spune așa ceva, care de altfel își au pensia finanțată de copiii altora. Pensiile sunt socializate, dar uh, creșterea copiilor ține numai de părinți. Creșterea copiilor este un, uh, o formă modernă de sclavagism. Cred că putem să jucăm un rol de exemplu față de sistemul de pensie național și uh, să luăm, ar, cred că ar trebui să luăm în considerare acești timp de, pentru creș, timpul liber pentru creșterea copiilor. Apoi, pentru mine este important ca propunerea din Cartea Albă referitoare la pensii, referitoare la sistemul de certificare pentru produsele de pensii, lonul al treilea și al doilea, e bine, ă, despre debirocratizarea acestora. Aceste certificări nu ajută nimic dacă nu ajută utilizatorului final și dacă nu sunt vizibile. Deci un logo clar dacă scrie pensie pe produs, să fie și pensie în produs. Dacă avem o piață uh, europeană, acest logo trebuie să fie la nivel european. Aștept uh, cooperarea și sper că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Thank you very much, Mr. Mulțumim, domnule Ierke. Acum are cuvântul Martina din partea grupului ALDE. Mulțumesc. vorbim cu Marian Harken care este raportor. Do- domnia sa mi-a credințat notele în, leg- în legătură cu raportele. Cu raportul. Mulțumesc în primul rând, mulțumesc raportorului, sunt de acord cu majoritatea propunerilor sale, susțin punctul de vedere în legătură cu utilizarea actelor delegate. Nu cred că ar fi foarte utile în acest caz. Sigur că ar trebui să existe un set de cerințe minime pentru uh, gestorii acestor fonduri de pensii, dar nu cred că ei ar trebui să facă dovada calificărilor lor profesionale. Bună guvernanță este foarte importantă, cu evaluare de risc, audit intern și control. Aș avea două comentarii. Aici uh, ar trebui să existe un caracter proporțional uh, Uh, cu caracterul, dimensiunile și natura uh, regimului de pensie. Aici, uh, la amendamentele 14, 16 și 26, nu sunt de acord cu raportorul, pentru că a multe detalii în ce privește unele cerințe specifice. De exemplu, la amendamentul 14, domnia sa crede că toate componentele uh, sugerate pentru uh, evaluarea de risc uh, au, trebuie eliminate. Poate e prea mult să le eliminăm pe toate. Sigur, nu trebuie să intrăm prea în detalii, dar trebuie să găsim echilibru. La fel și la amendamentul 16 în legătură cu revizuirea punerii în aplicare a directivei și la amendamentul 26 by the reporter on the internal control. Avem nevoie de uh, o mai bună colaborare cu cei care fac um, activitatea de control intern Cred că aceeași abordare pentru toată lumea nu este bună, pentru că sunt tot felul de regimuri de pensii diferite de la stat la stat. Sunt de acord că trebuie căutat un acord în legătură cu cerințele minime pentru o declarație de beneficii, dar trebuie ca și statele membre să aibă marja de manevră să le adapteze pentru nevoile fiecărui stat. Eh, sigur, supravegherea trebuie să fie proporțională și alte amendamente le pot susține, cum ar fi amendamentul 7 cu protecția drepturilor la pensie eh, a celor care lucrează în altă țară decât eh, cea de origine, apoi amendamentul 22. Pension schemes and amendment 41, which allows us... Și amendamentul 41, care permite o anumită flexibilitate deci, după cum spuneam, susțin uh, în general uh, susținerile, uh, mă scuzați, propunerile raportorului. La fel, amendamentele care examinează caracterul adecvat al sistemelor de pensii și, în final, spun că nu știu dacă... For the secretariat. Ai lucru? um, am examinat toate aspectele tehnice, dar acestea sunt sigur de la latitudinea secretariatului Uh, și susținem în general acest raport. Bun, semnat Marian Harkin. Mulțumesc și acum doamna González de la GUE. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a, al ponente los esfuerzos. Mulțumesc, uh, în primul rând, raportare pentru eforturile făcute. Dar uh, aș vrea să subliniez aspectele politice și anume pensiile din al doilea... Deci, deci se spune că pensiile din al doilea pilon uh, uh, conțin un risc pentru noi. E adevărat, după cum a spus raportorul, că pensiile publice uh, se află sub mare presiune, însă motivele sunt două. În primul rând, criza generată de entitățile financiare și, în al doilea rând, uh, administrarea, gestionarea politică a acestei crize. Că presiunea generată din mediul financiar este suportată de serviciile publice și uh, cine au de pierdut sunt drepturile sociale. Noi înțelegem că Sigur, e clar că există această presiune asupra pensiilor publice, dar nu se analizează bine cauzele. Soluția ar fi să, să, să impulsionăm un alt tip de funcții aceste entități care au, acele entități care au generat criza, cărora în Spania li se acordă monopolul acordării de credite ipotecare, asta însemnând că uh, sunt, uh, rămân fără locuințe sute de familii, și atunci acelorași entități li se încredințează activitatea de gestionare a fondurilor de pensii ocupaționale, Bun, e ușor să spunem că suntem de acord cu multe din propuneri, măsuri pentru mai multă competitivitate, ehm, norme europene de supraveghere, informare, transparență pentru fondurile de pensii ocupaționale, însă am vrea să ni se explice motivele pentru care după cum a spus și raportorul, cred că e important să consolidăm aceste fonduri de pensii publice. În primul rând, uh, există date, de exemplu, în Spania, cu 250, din 257 de fonduri de pensii private, cu mai mult de 18 ani vechime, doar 1,16% uh, a, tre- a depășit uh, nivelul mediu de rentabilitate și doar cel puțin 10% din el a avut pierdere, așadar rentabilitatea de până la această oră, sigur că nu este satisfăcătoare. În al în fondurile de rezervă din pensii publice reprezintă uh, unul din cei mai importanți uh, achizi- uh, cumpărători de datorii publice în Spania. Deci avem o problemă. În plus, trebuie să vedem care sunt datele și uh, stimularea celui de-al doilea pilon e un fel de asad la adresa pensiilor publice Asta însemnând că um, se transformă treptat uh, fondurile de pensii publice în pensii reziduale și apoi se vor transforma într-un supliment necesar pentru a avea pensii decente și, până la urmă, fondurile de pensii publice se vor transforma într-un element de asistență mai mult decât un drept uh, garanta, garantat și suficient. Motivul pentru care insistăm că e necesar ca puterile publice să garanteze subsistența economică a cetățenilor de vârsta a treia, fie cei care sunt incapacitați temporar sau, în fine, cei care din orice motiv uh, și-au încheiat uh, uh, viața în câmpul muncii și considerăm că sistemul de pensii publice trebuie să aibă suficiente resurse și asta trebuie să fie prioritatea noastră absolută. Mulțumesc! Thank you, thank you very much and uh, we now move on. Mulțumesc! Acum grupul verdelor. Doamna Lambert? Că nu este în sală. Dacă dorește cineva de la vers să ia cuvântul? Nu, se pare că nu. Uh, e cazul. Bun. Acum doamna McIntyre. Întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul mai apoi, înainte de a uh, închide lista. Așadar, doamna McIntyre, vă rog. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru munca sa și de altfel pentru cuvintele sale de astăzi în prezentarea amendamentelor care au fost depuse. Eu cred că avem aici o situație în care, sigur, eu susțin pensiile din pilonul al doilea, susțin și al treilea pilon, importanța acestui raport e diferită de la stat la stat. De exemplu, pentru Regatul Unit uh, există acolo lucruri foarte importante și cred că asta se vede pentru o susținere transversală a tuturor grupurilor. De exemplu, amendamentul meu 132 și cel al domnului Simon 133 sunt uh, foarte asemănătoare. Uh, și mă bucur să spun că susțin amendamentul colegului meu și de asemenea susțin amendamentul lui Sean 1, pardon, 108 care sublinează scopul social și relația între partenerii social, pentru că uh, asta e o mare importanță în Regatul Unit. În unele din amendamentele pe care le-am depus, am încercat să impulsionez reducerea costurilor pentru că ele sunt suportate de potențiale beneficiare. De exemplu, 115, amenet 115, doar, am spus acolo doar când nu există deja sisteme echivalente de protecție. Nu dorim să inventăm din nou rata. Deci dacă există deja sisteme de protecție, nu trebuie să avem o suprapunere. În acel caz, valoarea de impact a sugerat că ar fi vorba de 2-3 euro în plus pe cap de membru uh, anual. De aceea, în Regatul Unit, se introduce o taxă de 0,98 de uh, penny. Deci e, e important să nu există costuri adiționale Acum nu vreau să consum prea mult din timpul nostru. Aș spune că mă opun amendamentului 130, care restricționează investițiile uh, doar la instrumentele garantate de stat. E un pas înapoi, care ar însemna că într-un anumit număr de state membre, fondurile de pensii nu pot investi în fonduri care doresc să canalizeze banii de pensii în infrastructură și ar uh, merge împotriva obiectivelor investi- uh, Comisiei de investiții pe termen lung și pentru uh, ajutorarea economiei noastre. Așadar, uh, după cum spuneam, mă opun acestui amendament și mă mai preocupă un amendament și anume. Nu, de fapt am vorbit deja despre calificările profesionale. Aici partenerii sociale ar putea fi excluși, că nu putem uh, noi impune calificări profesionale care să excludă un număr de actori care credem că e important să rămână acolo. Consider că amendamentul 137 al lui Sean uh, poate fi susținut de noi de asemenea și sunt convinsă că vom ajunge la un acord, măcar la nivel național, dacă nu cu toate grupurile politice. Mulțumesc din nou, domnul raportor, și vom încerca să-l ajutăm uh, să aibă succes cu inițiativa sa. Președinte, mulțumesc, doamnă McIntyre, așa acum domnul Simon. Nu știu dacă are face acum cu... Uh, e un nivel bilateral cu ce a spus doamna McIntyre, în fine, vom vedea. Mulțumesc și felicitări raportorului, raportorului din umbră și tuturor celor care au colaborat pentru a ajunge la, la un consens. E foarte important întotdeauna. Nu voi vorbi despre amendamentele pe care le-am depus, ci vreau doar să menționez un, un punct aici la, la amendamentul 8 al raportorului, care include înființarea unui grup de experți la nivel înalt Uh, care se ocupe cu cele mai importante elemente privitoare la politicile de pensii. Vreau să susțin această inițiativă și să susțin că acest grup la nivel înalt ar trebui să examineze și uh, excluderea neintenționată a oamenilor din uh, piața fondurilor de pensii, pentru că se creează modele noi, de exemplu, Uh, profesorii suplinitori, temporari din Regatul Unit. Vorbim de cei care nu au neapărat o activitate um, constantă, nu sunt în conducerea unei școli, însă care, sigur, suplinitorii, când titularul e bolnav sau e plecat, intervin ei. Um, în trecut ei erau angajați școlilor și autorităților locale, dar în prezent majoritatea sunt angajați de agenții de recrutare. Încă sunt profesori, încă uh, predau în sistemul de stat, dar nu mai e vorba de chiar același lucru și um, Singura deosebire față de colegii lor e că aceste agenții de recrutare sunt uh, excluse din sistemul de pensii. Și atunci ei nu pot fi parte din programul de pensii pentru profesori. Pentru că calitatea de membru e uh, determinată în funcție de angajator și nu de activitatea întreprinsă de angajat. Și nu e drept și nu e în interesul societății și al profesorilor și aș dori ca acest grup la nivel înalt de experți care într-adevăr ar trebui înființat să examineze mai ales această chestiune cu profesorii suplinitori. Dar este vorba și de o problemă mai uh, vastă, de a se schimba uh, modelele de muncă, poate nu neapărat uh, intenționat, dar oricum se, se exclud anumite categorii din sistemul de pensii. Mulțumesc, domnule Simon. Înainte de a da din nou cuvântul raportului, aș întreba comisia dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Rapid, dacă îmi permiteți, mm, am trei puncte. În primul rând, Noi nu dorim neapărat să intervenim în acordurile sociale. Propunerea noastră nu-și dorește așa ceva nu dorim să intervenim în legătură cu modul în care este reglementată calitatea de membru într-un uh, program de pensii, respectarea uh, întreruperilor uh, de activitate profesională și așa mai departe. Dar vrem să ne asigur, vrem totuși să ne asigurăm că după ce a fost făcută o anumită promisiune unui beneficiar, atunci EORP să fie în, în poziția de a și uh, face să se respecte această promisi, promisiune și atunci uh, nu credem neapărat că există o tensiune între uh, responsabilitățile sociale și piețele financiare. Noi credem că poate că e un exemplu bun a modului în care piețele financiare pot fi în uh, slujba unui obiectiv de bunăstare socială, pentru că până la urmă E vorba de beneficiile de pe urma investițiilor, de contribuțiile celor de pe piața muncii, că aceste investiții trebuie investite în piețele de capital ca să genereze și beneficii. Uh, pot, poate fi vorba de obligațiuni de stat, dar și vorba de instrumente pe piețe, piețele listate, dar mă rog, important e nu neapărat uh, tipul de instrumente, ci ca cei care iau deciziile să înțeleagă că există și riscuri să înțeleagă foarte exact uh, care este caracterul acestor instrumente și atunci în propunerea noastră noi încercăm să consolidăm guvernanța și cerințele de transparență. Și încă ceva aș mai spune și anume că noi nu vrem să spunem că uh, pensiile ocupaționale sunt mai bune sau mai rele decât asemenea fonduri. Deci nu trebuie să avem o abordare unitară. Trebuie să există o diversificare între piloni. Sperăm să ne putem aduce o contribuție la extinderea ariei de acoperire și nu, să nu uh, intervenim cu limitări. Mulțumim, mulțumim comisiei și acum dau cuvântul uh, în încheiere raportorului, vă rog. Mulțumesc. To, to took the floor. Uh... Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Simt că suntem de acord referitor la direcția acestui uh, raport. Sunt convins că vom putea să cooperăm foarte bine pentru a ajunge la un rezultat. Mă bucură uh, sprijinul uh, pentru aceste instituții ORP. Acestea sunt un serviciu social. Mă bucură faptul că se menționează că nu trebuie să avem o abordare de a căuta o soluție, aceeași soluție pentru toate problemele, ci că trebuie să luăm în considerare diferențele culturale între statele membre când este vorba de sistemele de pensii. În ceea ce privește regulamentul privind investițiile, sunt de acord cu doamna Uh, McIntyre referitor la piețele nereglementate, mai ales când este vorba de investiții în infrastructură. Trebuie să analizăm acest lucru, dar sunt convins că putem cădea de acord. În ceea ce privește avantajele pentru familii, sunt de acord, dar nu știu dacă această directivă este cea potrivită pentru a prevedea acest lucru. Este vorba de regulile pentru instituții, nu pentru sistem Um, cred că uh, nu aici unde vorbim despre regulile pentru instituțiile de furnizare de pensii ocupaționale uh, își au locul aceste prevederi. Doamnei uh, Harkin, actele delegate ale Comisiei, mă bucur Uh, m-aș bucura să le putem elimina, cred că merg prea departe și nu respectă principiul subsidiarității, trebuie să avem o abordare proporțională. Um, voi încerca împreună cu dumneavoastră să analizez lucrurile pentru a vedea cum putem să um, îmbunătățim uh, lucrurile. Sunt convins că vom putea cădea de acord. Doamnei Gonzales, da, bineînțeles, criza financiară a avut un rol uh, Uh, un impact asupra pensiilor și primul pilon, dar nu putem să ignorăm nici chestiunea demografică. Este ceva despre care nu prea vă auzim vorbind. În directivă și în raport se menționează că pensiile din pilonul 2 nu atacă sistemul, nu sunt un sistem menit să înlocuiască celălalt, ci, ci să-l completeze. Sunt de acord cu Comisia, nu putem să ne concentrăm asupra unui singur sistem ambele uh, sisteme de pensii joacă un rol foarte important. Și cred că obiectivul nostru este același, să avem, uh, să asigurăm o pensie decentă tuturor europenilor. Doamna McIntyre, pentru 132 și 133 am subliniat și eu acest element pentru a ne asigura că um, calificările sunt adecvate, putem împreună să ne uităm la aceste chestiuni. În ceea ce privește 137, evaluarea riscului, amendamentul dumneavoastră, cred că am depus și eu un amendament similar în propriul raport. În ceea ce privește grupul de lucru la nivel înalt, da, într-adevăr, ar trebui să analizeze acest uh, lucru. Este una dintre problemele care trebuie discutate. Sunt de acord așadar. În concluzie, mulțumesc tuturor pentru contribuții, aștept cu nerăbdare să continuăm să uh, lucrăm la acest raport în următoarele săptămâni. Mulțumesc, mulțumesc raportorului, raportorilor uh, din umbră și tuturor. Vă amintesc că acest raport urmează să fie adoptat pe 28 mai cu asta ajungem la finalul sesiunii noastre în această dimineață. Vom continua la ora 3 în această după amiază. Mulțumesc tuturor! Să this Sorry.